Okay, colleagues. I think, um... Stimați colegi, cred că toată lumea dea până amintiri din vacanță, cu colegii îi salută, dar e timpul să votăm pentru că unii colegi trebuie să meargă și la alte ședințe. Ar fi bine să începem prin urmare. În primul rând, bine ați revenit după vacanța de vară. <clears throat> Iată, începem sub auspicii bune, am ajuns cu toții la timp, la ședința noastră. Sper că ați avut o vacanță minunată. Nu știu, cel puțin în Marea Britanie am avut o vară extrem, extrem de fierbinte și uscată, poate în alte părți eh, prea cald și prea uscat, dar la noi a fost neobișnuit de plăcut. Trecem la ordinea de zi de astăzi. În primul rând, ieri ați primit un mesaj care v-a informat în legătură cu adăugarea a trei noi puncte pentru mâine dimineață. În primul rând, o discutare a amendamentelor DEVE pentru COP24, conferința privind schimbările de climă. În acest an, cred că va fi la Pozna, nu sunt foarte sigur, spune doamna președinte, nu mi-aduc aminte exact. Noi venim cu amendamente la rezoluțiile adoptate de Parlament pentru aceste negocieri COP. Asta va fi punctul 18, apoi două puncte privind chestiuni umanitare. S-au înregistrat o serie de evoluții, există și o serie de aspecte îngrijorătoare. Situația din Gaza, la punctul 19, știți ce se întâmplă acolo. Și la 20, unii dintre noi ați fost în Venezuela, vom discuta situația umanitară din Venezuela, pentru că situația de acolo se deteriorează constant. Am văzut la BBC în această săptămână reportaje din Gaza și din Venezuela, situația este extrem de dificilă. Comisia ne va informa legătură cu aceste două puncte de pe planetă mâine dimineață. În primul rând, mâine ne informăm și apoi vedem ce putem face. Sunteți de acord cu ordinea de zi în forma modificată cu aceste puncte suplimentare? Bine, vă mulțumesc. Anunțurile președintelui, punctul 2, săptămâna viitoare avem uh, ședința anuală, parlamentar și șefii de delegație, ambasadorii noștri. Marți, 4 septembrie, în acest an uh, vom discuta promovarea răspunsurilor multilaterale la provocările globale, de la un sistem economic deschis, la schimbări de climă, la migrație, pace și securitate. După cum știți, foarte multe instituții cu caracter multilateral uh, resimt o presiune teribilă în ultimul timp, uh, cele din New York. De exemplu, a fost conferința înaintea vacanței de vară, Statele Unite nu au adoptat declarația finală Israelul și Statele Unite, de fapt, au refuzat să adopte. Vedeți că multe organizații internaționale multilaterale resimt o presiune teribilă. Asta va fi discuția noastră cu ambasadorii noștri. Împreună, împreună cu Claude Moraes de la LIBE voi prezida o ședință comună privind gestionarea migrației, inclusiv Pactul Global al Națiunilor Unite, APS 3G3 între 3.45 și 5 și un sfert, marțea viitoare. E o ședință cu ușile închise, dar membrii au acces. Însă trebuie să vă înscrieți la diferitele ateliere. Un e-mail cu uh, programul propus uh, v-a fost trimis. Nu secretariatul nostru se ocupă de asta, într-adevăr. Secretariatul General. O să fiți informați săptămâna viitoare dacă doriți să mergeți, vă rog să ne spuneți. E interesant să, să discutăm cu ambasadorii noastre. Sigur, ați întâlnit când ați fost într-o delegație sau altă în diferite state, însă e, e bine să discutăm cu ei, mai ales că sunt acum toți în Bruxelles. Punctul 3. Deciziile coordonatorilor. Deciziile ședinței din 11 iulie sunt în mapele dumneavoastră. Dacă aveți comentarii, vă rog să ne le trimiteți până la finele acestei ședințe, altfel vom considera toate acele lucruri ca fiind adoptate. 4. Adoptarea proceselor verbale. Este vorba de ședința din 16-17 mai, 25 iunie, apoi le aveți în mape la fel. Observații, vă rog să le transmită secretariatului. Dacă nu sunt observații, le vom considera și pe acestea adoptate. Trecem la punctul 5 bine v-ați reîntors, colegilor de la comisie. Sperăm că ați avut o vacanță frumoasă. Anunțuri din partea comisiei pentru noi? Nimic. A fost vacanța de vară, sigur o să fie anunțuri mai târziu, pe măsură ce trece timpul, dar după vacanță nu avem. Așa că trecem la vot. În primul rând, haideți să verificăm dacă avem cu toții cartele de vot. Avem uh, două voturi. Punctul 6, globalizarea, aducerea sub control a globalizării, raportor domnul Preda, aspecte comerciale ale abordării. Înțeleg că nu avem nicio declarație din partea raportului domnul Preda, putem trece direct la vot. Punctul 6, aspectele comerciale globalizării. Există și compromisuri care au fost redactate. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 2. Votul este deschis. A votat toată lumea? Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 16, două părți, prima parte la 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19, două părți, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua devine caducă. Nici data trecută n-ar fi trebuit să votăm la cele două părți. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Am sărit peste ceva? Am sărit cumva peste un vot? După amendamentul 10, trebuie să revenim la prima pagină din lista de vot. Ar fi trebuit să votăm la partea a doua la amendamentul 10. Amendamentul 10, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, o, o verificăm, verificăm, votul este deschis. A votat toată lumea? A închis votul? Se adoptă. Revenim de unde ne-am întors. Compromisul 5, pagina 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Avem amendamentul oral numărul 1, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Caduc, apoi caduc. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 38. Cred că a fost respins, dar verificăm. A votat toată lumea. Închidem votul acum. Respins. 39, două părți. Prima parte de la 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, verificăm. A doua parte de la 39, s-a deschis votul. Cred că se adoptă. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abține, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Modelul 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. trebuie să votăm aici. A doua parte. Vedeți, după blocul marcat uh, pentru compromisul 8, e a doua parte la amendamentul 50. Pentru împotriva abțineri, verificăm, verificăm partea a doua. A deschis votul, a votat toată lumea. Închidem votul. se adoptă la limită. 51 pentru, 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la 51, deschid votul, închid votul, se adoptă. 52, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cincizeci șase, două părți. Prima parte de la 56, pen... Nu. Revine la președinte. Compromisul 9 mai întâi, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 56, două părți, prima parte de la 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, a doua parte de la 56 s-a deschis votul. S-a închis votul acum și se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotriva abține respins, 59 pentru, împotriva abțineri respins, 60 pentru, împotriva abțineri respins, 61 pentru, împotriva abțineri. Să vedem la 61. Deschiz votul. Cred că se adoptă. Închidem votul acum. Se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica? 62? Deschis votul. Închidem votul acum. Și se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O să votăm acum avizul în formă modificată. Votul este deschis. Închidem votul acum și se adoptă cu o majoritate largă. Îl felicităm pe domnul Preda, care nu este aici, însă sigur cineva îi va transmite felicitările noastre. Trecem acum la bugete. Bugetul pe care îl votăm în pe două părți. Prima listă este lista cu amendamente și apoi rezoluția. Începem cu amendamentele la buget și am să-i dau cuvântul lui Arneliț, raportor. Mulțumesc, Linda, dragi colegi. Am avut o vară minunată, am avut o delegație la Națiunile Unite privind uh, obiectivele de dezvoltare globală și am uh, putut discuta chestiuni importante. S-a prezentat ce a făcut Parlamentul, am discutat despre raportul referitor la diplomația în materie de schimbări de climă pentru a transmite un semnal puternic în ceea ce privește acest uh, raport. Vă mulțumesc tuturor pentru amendamente. Am lucrat bine și pe durata verii, ceea ce a fost uh, remarcabil. Și aș dori sprijin pentru această componentă a textului referitoare la asistența pentru Turcia. Am trimis un mesaj raportorilor din umbră spunând de ce trebuie să transmitem un mesaj clar în ceea ce privește ajutorul umanitar Vă mulțumesc prin urmare tuturor și aștept să trecem la vot. Trecem la vot atunci. Începem cu amendamentele. Am să citesc uh, numerele. Primul este 5562. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5552 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5553 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5556 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5557 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5566 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5578 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5561 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 5561. Amendamentul domnului Guerrero, domnului Frunzulică și al domnului Noicel. Deschidem votul. A votat toată lumea? Închidem votul. Se adoptă. 5563 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 5559 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5565 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5576 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5560 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5568 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 555 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Seven in favor. 7 pentru, 7 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm aici pentru că s-a creat o anumită confuzie. S-a deschis votul. Da, e respins. S-a închis votul. Da, respins. 5, 5, 6, 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5, 5, 7, 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. În amendamentul oral din partea domnului Peion. Pentru obiectați față de propriul amendament? Deci nu putem vota. Votăm acum 5550 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 5550. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5573 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 5574 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5572 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5570 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5569 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5551 pentru, împotriva abțineri verificăm. 5551 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5, 5, 6, 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Acestea sunt, au fost amendamentele și trecem acum la votarea rezoluției, unde de asemenea există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 Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abține, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 11. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 15. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri. Este respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și este într-adevăr respins. 10 la 10. 18 pentru,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 Verificăm 23, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins, dar verificăm. 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și este respins. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 28, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 29, s-a deschis votul. Deci la 29 votăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. și se adoptă. 30 pentru Vrea să spuneți ceva? Nu sunt sigură. Cred că la 16 sau 17 m-am înșelat pentru că m-am uitat în altă parte, deci uh, am votat diferit. Putem remedia pentru că în plenară putem să ne schimbăm votul. În comisie, spune doamna președinte, nu se poate modifica votul. Nu există niciun astfel de mecanism de a modifica votul. Sigur că puteți veni cu o notă de subsol și să reintroduceți acest amendament în plen sau în Comisia pentru Buget. 30 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 30. S-a deschis votul. Este amendamentul domnului Rubic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. Deci, uh, câștigați unul, pierdeți unul. 31 pentru, împotrivă,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 39 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 41, s-a deschis votul, cred că e respins. S-a închis votul și este respins. 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 împotriva abțineri se adoptă, 48 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 48, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum proiectul de aviz, astfel cum a fost amendat, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă cu o amplă majoritate. Mulțumesc foarte mult, Arne, și tuturor. Și astfel ajungem la finalul voturilor din această dimineață. Ok, colleagues. Ei bine, dragi colegi, cei care doresc să plece sunt rugați să o facă astfel încât să putem trece la punctul 8. Și anume practici comerciale neloiale dintre întreprinderile în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Deci, dacă doriți să plecați, e mult spațiu liber în afara sălii pentru a discuta mai departe. Este un aviz pentru Comisia pentru Agricultură. Eu fiind raportarea pentru aviz, deci mă veți asculta în continuare tot pe mine. Despre ce este vorba? Am să vă prezint introducerea președintelui pentru început. Pe 12 aprilie, Comisia a propus o directivă în ceea ce privește practicile comerciale loiale în dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente pentru a pune capăt anumitor comerci, practici comerciale neloiale, pentru a asigura condiții echitabile pentru furnizori și pentru IMM-uri și agricultori. Știți probabil despre ce este vorba. Este vorba de plângerile fermierilor din interiorul, dar și din afara uh, Uniunii Europene, cum că se fac presiuni asupra lor de către marile supermarketuri și uneori sunt taxați pentru prezentarea produselor și așa mai departe. Deci, uh, o problemă deja cunoscută în cadrul lanțului de aprovizionare. În anumite țări există deja legislație națională pentru a-i proteja pe fermieri și producători pe lanțul de aprovizionare, dar nu există o abordare coordonată la nivel de Uniune Europeană și despre asta este vorba în această propunere cerută de parlamentari deja de uh, um, ani de zile și Agri este comisia responsabilă pe fond. De ce redactăm și noi un aviz? Este pentru că există și mulți fermieri din țările în curs de dezvoltare care furnizează produse pentru piața europeană și propunerea comisiei îi acoperă și pe producătorii din țări din afara Uniunii. Este o problemă așadar relevantă și pentru comisia noastră, drept pentru care am înaintat uh, și eu câteva amendamente. Și acum, în calitate de raportor pentru aviz, consider că este o bună propunere din partea comisiei de uh, a avea această inițiative. Comisia propune și includerea fermierilor din afara UE, ceea ce este salutar și multe dintre amendamentele mele ținte să consolideze această idee de a include și pe fermierii din afara UE. Din câte îmi dau seama, și Comisia Agris susține această idee, pentru că dacă există standarde diferite în afara UE, ar exista sigur tentația pentru supermarketuri să își asigure furnizori din afara UE. Deci este vorba de crearea de condiții egale și din câte mi-am dat seama până acum și raportul Comisiei Agri susține această propunere. <clears throat> Ce încerc să fac prin celelalte amendamente este să venim cu reguli armonizate în întreaga UE și să ne asigurăm că există un bun mecanism de punere în aplicare. Pentru că Știm cu toții că între fermieri și producători uh, există un dezechilibru în ceea ce privește puterea de negociere. Dacă un fermier vinde un singur produs, uh, e ușor să pui presiune asupra lui și este greu să se plângă. De aceea și este important ca și organizațiile care reprezintă pe fermier să poată lansa astfel de plângeri. De asemenea, este important ca și organizații colective să poată acționa în numele fermierilor. Cam la acestea se rezumă principalele mele amendamente. Uh, este vorba de 8 amendamente care merg toate cam în această direcție și din câte îmi dau seama uh, corespund și liniei asumate de raportul din cadrul Comisiei Agri. Acum Începem cu raportorii din umbră și cine dorește să intervine? O văd și pe Maria Hoibuc, care este mm, în măsură să vorbească despre fermier, pentru că și dânsa este din domeniu. Mulțumesc foarte mult și pe mine mă preocupă această temă. Sunt raportoare din umbră și în Comisia pentru Agricultură. Și la fel ca și tine, salut și eu faptul că Comisia încearcă să creeze practici comerciale loiale nu doar în interiorul Uniunii Europene, ci și în afara um, UE, gândindu-se și la producătorii din afara UE care produc pentru piața europeană. Și nu trebuie să existe o concurență neloială între producătorii UE și cei din afară, trebuie să avem parte de prețuri corecte, pentru că și în țările în curs de dezvoltare fermierii au nevoie de prețuri echitabile. Pentru mine este important ca producătorii din țările în curs de dezvoltare să aibă chiar și în practică, nu doar teoretic, posibilitatea de a-și impune drepturile în calitate de Comisie pentru Dezvoltare, ne revine nouă misiunea de a dezvolta idei în acest sens pentru ca fie fermierii sau organizații în numele acestora să poată acționa în instanță. Însă noi va trebui să ne gândim unde anume se pot uh, adresa la fața locului, pentru că nu prea are sens ca un fermier din Burkina Burkina Faso să trebuiască să vină în instanță aici în Europa. Deci au nevoie de un punct de contact la fața locului. Raportorul, domnul De Castro, din Comisia pentru Agricultură, a inclus în propunerile sale de amendamente și câteva îmbunătățiri pentru fermierii din Europa, ceea ce este salutar, însă pentru producătorii din afara Europei nu a făcut încă prea multe și de aceea ne revine nouă rolul de a ne uita mai cu atenție pentru a vedea cum anume putem susține pe țăranii și fermierii din afara UE. Vorbim uh, în permanență despre combaterea sărăciei, deci iată un punct unde putem face într-adevăr ceva. Mulțumesc, domnul Menfer. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu am susținut uh, linia abordată de dumneavoastră. Tema este una importantă. Dacă ne uităm în uh, mass media Constatăm că doamna Merkel a făcut o vizită în Senegal astăzi, deci chestiunile care țin de agricultură și comerț sunt foarte importante. Deci vă susținem uh, linia, dar o întrebare de ordin tehnic din partea mea. Am putea amâna termenul pe săptămâna viitoare în loc de vineri, pentru că și noi am vrea să venim cu câteva amendamente Însă termenul de depunere a amendamentelor este prevăzut acum pentru vineri. Poate îl putem amâna puțin. Trebuie să votăm înainte de Comisia pentru Agricultură, care votează pe 1 octombrie, ceea ce este destul de curând. E deja miercuri. Mă tem că până la ce oră e termenul? 12 sau E de fapt vorba de ora 18 vineri, nu ora 12. Îmi pare rău, nu putem modifica nimic pentru că trebuie să meargă și la traducere. Mulțumesc. Știu că e dificil, domnul Schaffhauser. Merci, présidente. Uh, a, a, a partir du moment donné... Mulțumesc. Din momentul în care avem o piață unică și o monedă unică, intrăm într-un proces de globalizare unde centralele de cumpărare devin din ce în ce mai importante, cererile de e ofertă europene și mondiale în același timp și trebuie să nu uităm că nu există totuși aceleași reglementări peste tot. Deci, trebuie să ne punem întrebarea, eu cunosc foarte bine acest uh, subiect, fiindcă am deschis uh, fiindcă am deschis un, am participat la deschiderea unui mare supermarket în uh, Polonia și la deschiderea supermarketului Auchan uh, acolo. Deci trebuie să ne punem întrebarea dacă piața unică, globalizarea și concurența, prețul cel mai mic, toate acestea oare slujesc intereselor națiunilor în primul rând, dar și uh, a anumitor grupuri, mai ales a agricultorilor. Agricultorii se confruntă cu această globalizare și constatăm că singura modalitate de a supraviețui pe care o au ei în acest sistem este de a transforma produsele la, de a prelucra produsele la nivel local și de a le vinde la nivel local. Trebuie să vedem cum putem combate acest fenomen a fenomen al prețului cel mai mic, unde tot timpul prețul este plătit de producători, inclusiv de cei din industrie de curând. Am participat la un acord uh, cu um, uh, cei din industria laptelui acum patru ani. Și de ce? Pentru a supraviețui. Apoi le-a venit pe cap uh, concurența și a, pentru că exista o înțelegere, mă rog, exista această înțelegere pentru a supraviețui și a trebuit să plătească Uniunii Europene 25-30 de milioane, pentru că, mă rog, din cauza legislației privind concurența, a trebuit să plătească aceste amenzi Uniunii Europene. Deci, întrebarea pe care trebuie să ne punem este cum putem favoriza o economie locală a producției locale și prelucrare și vânzare locală, fiindcă doar așa putem să permitem agricultorilor noștri să supraviețuiască și, bineînțeles, și producătorilor noștri locali și chiar și celor industriali. În al doilea rând, acordurile privilegiate. Mă opun liberului schimb uh, în contextul în care noi trebuie să continuăm uh, acordurile privilegiate cu partenerii africani și trebuie să avem filiere scurte. Mă bucur foarte mult la supermarket, pot să cumpăr cafea echitabilă. Aș vrea și banane și manioc uh, și uh, banane uh, zaharoastre și așa mai departe. Trebuie să vedem cum uh, putem să facem acest lucru. Trebuie să recunoaștem faptul că globalizarea, piața unică și așa mai departe duc la cel mai la uh, um, preț din ce în ce mai scăzut și să vedem cum putem să integrăm și să forțăm, să zicem, să privilegiem această economie locală. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. E drept că vorbim uh, foarte mult despre Africa, despre locurile de muncă din Africa, despre tinerii africani și dacă vrem ca tinerii să rămână în agricultură și să, uh, să conducă în continuare ferme competitive, trebuie să privim lucrurile într-o perspectivă globală uh, cu situația supermarketelor și a producătorilor locali, Problema nu este întotdeauna prețul cel mai uh, scăzut. Am, am ocupat și de chestiunea bananelor și întrebarea este cât primesc producătorii din prețul bananei. Am, am uh, vizitat ferme de banane din zona Caraibelor și uh, chiar uh, fermierilor li se cerea să plătească pentru uh, pentru transport, uh, ambalare și așa mai departe. Deci toate aceste costuri sunt pe umerile producătorilor și asta este una dintre problemele pe care trebuie să o rezolvăm. Și știu că și fermierii noștri se conformă, se confruntă, mă scuzați, cu probleme similare. Deci este foarte bine că ne ocupăm noi de acest subiect. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Dau cuvântul Comisiei Europene. Rudi Mergele din partea Comisiei. Nu am lista aici. Cine? De la DG Agri. Poate ne spuneți dacă v-am stâlcit numele. Îmi cer scuze și interpretul. Domnul Magri de la DG Agri. Mulțumesc, doamnă președinte. Dat fiindcă este prima dată când particip la uh, reuniunea dumneavoastră, sunt uh, de la DG Agri și mă ocup de această propunere. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră ca raportor și ca aceste comisii, comisii pentru sprijinul de care ați dat dovadă în uh, acest proiect de aviz. Nu a fost deloc ușor să se elaboreze această propunere și a fost foarte îndelungat procesul. Ne bucurăm, deci, că am putut înainta acest document până la urmă. Noi uh, ținem foarte mult la principiile acestei propuneri și sperăm din tot sufletul și cred că dumneavoastră sunteți de acord cu, cu noi că această că această propunere ar putea să fie finalizată, să ajungă la un acord până la finalul anului și să intre în jurnalul oficial până la sfârșitul mandatului acestui Parlament. Asta ar fi un succes răsunător. Ceea ce înseamnă, în egală măsură, că noi considerăm că ar trebui, acolo unde putem, să nu supraîncărcăm lucrurile, în sensul că încheierea acestor negocieri până la finalul anului va fi, va fi uh, o chestiune anevoioasă și cu cât uh, vor exista mai multe chestiuni uh, de conflict, cu atât mai anevoios va deveni acest proces. Aspectele subliniate în acest uh, aviz de raport, uh, acest proiect de raport se referă la informarea furnizorilor din țări terțe, de pildă cu privire la reguli, la asigurarea aplicării regulilor în Uniunea Europeană și așa mai departe, deci aspecte eh, tehnice, practice și noi suntem de acord cu aceste obiective, însă pe de altă parte am dori să nu încărcăm birocratic prea mult situația. Întrebarea care se pune este dacă putem să dacă putem să ne dăm seama în ce măsură e bine să avem reguli specifice în directivă sau dacă nu cumva putem organiza această campanie de informare într-un mod mai neoficial și să vedem dacă nu putem cumva organiza un uh, stabilire de relații între agenții, între statele membre și comisie în mod neoficial, așa cum s-a întâmplat pentru, cum s-au lucrurile pentru rețeaua pentru concurență, unde agențiile naționale și omologe de la comisie colaborează foarte strâns. Un alt aspect din uh, documentul dumneavoastră se referă la întrebarea cine ar trebui să poată depune plângere. Ați uh, vorbit și despre alte părți interesate și alte organizații interesate. Ar trebui să ne aplecăm mai mult asupra ce înseamnă părți interesate pentru a nu uh, se deschide ușa tuturor uh, grupurilor, unor uh, soiuri de grupuri care se ocupă cu depunerea de plângere. Acest risc trebuie să fie avut în vedere, deci cred că trebuie să facem mai mult uh, efort aici pentru a defini mai clar acest concept. Acum, dat fiind că s-a vorbit despre implicațiile mai vaste ale Uh, a rolului uh, agricultorilor în Europa și în țările în curs de dezvoltare, vreau să vă spun că noi am propus uh, ceva ce ar trebui să facă parte din PAC, deci să se bazeze pe articolul 43 al tratatului și deci să aibă rădăcini foarte adânci în Uniunea Europeană. În acest context trebuie știut că acesta este un element al unei strategii mai ample de a ajuta pe fermieri să fie mai puternici în cadrul negocierilor în, cadrul lanțului alimentar. Toate regulile pentru sprijinirea fermierilor pentru a asigura o mai bună cooperare și colaborare în cadrul cooperativelor, de pildă, sau organizațiilor de producători și de a ajuta aceste organizații de producători să-și consolideze poziția, merg în acest sens. Aici uh, intră și uh, derogări de la regulile concurenței din cadrul regulamentului Omnibus de acum câteva luni, care a intrat în vigoare și care vor uh, deveni, sper eu, aplicabile la nivel practic în statele membre. Și o a treia chestiune o reprezintă faptul că acum avem o propunere de a interzice practicile comerciale neloiale. Dorim să existe mai multă transparență a prețurilor în uh, lanțul alimentar și la ora actuală ne ocupăm de o evaluare a impactului în acest sens și sperăm că vom putea să vă dăm mai multe idei concrete până la sfârșitul anului. Deci nu este vorba doar despre această propunere anume, este vorba despre o strategie mai amplă cu mai multe elemente care se discută la ora actuală. Așteptăm cu nerăbdare procesul legislativ, dialogul tripartit uh, cu Parlamentul și Consiliu pentru a putea finaliza lucrurile, sperăm noi, până la sfârșitul anului și pentru a um, adopta documentul cât mai curând cu putință în în mandatul actual al Parlamentului European și apreciem sprijinul pe care ni-l oferiți în acest sens, fiindcă ar fi păcat să pierdem această șansă, o șansă care s-a s-a creat acum, fiindcă cine știe ce s-ar alege de această propunere dacă ar trebui să fie redeschisă după următoarele alegeri parlamentare. Deci, încă o dată vă mulțumesc pentru sprijin și vă mulțumesc pentru faptul că țineți cont de comentariile uh, și considerațiunile noastre. Mulțumesc foarte mult. Da, într-adevăr, trebuie să ajungem la un acord în Parlamentul European, fiindcă eu sunt de mult în Parlamentul European și mi-amintesc de prima declarație de acum uh, două mandate de a se lua măsuri privind la acest subiect și până la urmă nu s-a întâmplat nimic la nivel european. Iată de ce guvernele individuale au început să facă presiune asupra țărilor și acum avem o sumedenie de legi naționale diferite și practici diferite uh, pe care încercați să le armonizați dumneavoastră acum. Deci acum am, am prins având și cred că putem ajunge la un acord, asta este foarte important. În ceea ce privește unele dintre aspecte la dialogul tripartit se va discuta despre toate acestea, despre cum se coordonează statele membre și agențiile naționale. Am o întrebare practică. A, a, raportorul de la Agri. Aici e vorba despre lanțul alimentar și Comisia Agri include aici și alte produse, cum ar fi florile, de pildă, am vorbit de în această dimineață de flori. Multe avem uh, pe piața europeană multe flori din comerțul echitabil. Vreau să vă întreb dacă Comisia a ales anume numai produsele alimentare sau există o deschidere și către alte produse agricole, fiindcă există alte produse agricole în afară de produsele alimentare. Atât deci o întrebare precisă. Toate discuțiile care au avut loc în ultimii 10 ani pe marginea acestui subiect au uh, vizat lanțul alimentar, fiindcă acolo au apărut cele mai multe probleme din capul locului. Am observat și eu că nu numai la com Agri, dar și la discuțiile cu Consiliul s-a apărut au apărut în discuție și alte produse agricole în conformitate cu articolul 38 al tratatului, cum ar fi florile, de pildă, dar și unele mm, țesături mm, materiale, de pildă fibre, cum ar fi bumbacul. Și uh, trebuie să ne aplicăm asupra acestui lucru. Depinde de uh, analiza noastră cu privire la raportul de forțe între, între diversele sectoare, dacă se poate compara cu uh, situația din lanțul alimentar în mod de, din punct de vedere juridic, nu ar exista nicio problemă în ceea ce privește includerea acestor produse, fiindcă sunt produse agricole. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Cred că acum, înainte de campania electorală, putem spune foarte clar că aici Parlamentul European, Uniunea Europeană poate face o diferență și, și bineînțeles, trebuie să înțelegem că există o dezbatere publică privind acest subiect. Deci termenul pentru limite pentru depunerea amendamentelor vineri la ora 6 după masă și vom vota la următoarea reuniune a comisiei. Mulțumesc foarte mult! Acesta a fost punctul 8 de pe ordinea de zi. Acum trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Punctul 9 este vorba despre situația actuală a punerii în aplicare a Fondului Fiduciar de Urgență a Uniunii Europene pentru Africa. Îi rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște. Dragi colegi, um, știți care este situația cu fondul, cu fondul fiduciar uh, pentru Africa. Am discutat despre el de la crearea acestuia în 2015. Am avut acum câțiva ani un raport din proprie inițiativă al domnului Corau și avem și grupul nostru de lucru privind migrația pe care îl prezidează Eli Schlein, de la crearea acestui fond, uh, prin amendamente și prin presiunea pe care am făcut-o noi, am uh, reușit să câștigăm un loc uh, în Consiliul Strategic al Fondului Fiduciar, iar Ignațiu Corau a fost raportorul nostru și a participat la reuniunile Consiliului Strategic. Următoarea reuniune va avea loc pe 17 septembrie. Am avut și două misiuni pentru a vedea cum a fost folosit fondul fiduciar în Africa, prima la Senegal în februarie și a doua în Uganda în luna mai. Și am văzut cum se folosește pe teren fondul fiduciar. Unele utilizări au fost controversate și poate Ignațio ne va spune mai multe despre acest lucru. Anul acesta, în Vreau să vă mai spun un lucru despre fondul fiduciar, un ultim aspect. Cea mai uh, recentă contribuție a Uniunii Europene este de 500 de milioane de euro de la Fondul European de Dezvoltare, EDF, și chiar dacă Parlamentul European nu are drept de control asupra EDF-ului, monitorizăm modul în care se folosesc acești bani. Consiliul European a luat această decizie în luna iunie. Fondul uh, are o valoare de 2,8 miliarde per total. Deci finanțarea EDF la acest fond este de 2,8 miliarde din totalul de 8,9 miliarde, se corectează doamna președinte, iar celelalte instrumente DCI și ENI reprezintă 770 de milioane, deci un, Finanțarea europeană la acest fond fiduciar este de 3,5 miliarde de euro. Vă reamintesc că la nivel regional ideea era ca finanțarea europeană să fie uh, să, să fie um, egalată de statele membre, dar uh, statele membre nu au oferit decât 4,7 milioane de euro. Procentul este deci foarte, foarte scăzut. Nu pot să-l calculez acum din minte. Poate îmi spune uh, cineva ce procent înseamnă de la ce procent înseamnă asta, deci banii de la statele membre, dar procentul este infim. Și dau imediat cuvântul lui Ignacio Corau fiindcă știe foarte mult, ce, mult mai bine ce s-a întâmplat la acest Consiliu Strategic. Ignațiu, îți dau cuvântul imediat. Numai întâi uh, trebuie să ne, pentru a ne vorbi despre contribuțiile EDF, o să dau cuvântul Comisiei Didier Verse de la DG DEFCO, Marco Kraibek. Kribic, mă rog, nu știu cum se pronunță numele dumneavoastră, de la Degenier sunt alături de noi. Poate ne prezintă comisia care este situația la ora actuală și ne vorbește despre această majorare recentă de la EDF. Am înțeles că motivul este că există proiecte în derulare care au nevoie de bani. Aș vrea să știu dacă, dacă știți dumneavoastră de unde vin acești bani de la EDF, de la bugetul EDF, deci vorba de bani care nu au fost programați sau care nu au fost folosiți pentru alte proiecte. Am vrea să înțelegem cum stau lucrurile. Mulțumesc foarte mult. Uh, dau, mai întâi cuvântul domnului Verse, poate de la domnul Dev, de la DG Devco. Mulțumesc foarte mult. O să fac o scurtă trecere în revistă cu privire la punerea în aplicare a fondului fiduciar, așa cum ați spus și dumneavoastră, avem 3,9 miliarde de euro care au fost alocate fondului fiduciar uh, ca resurse nu, nu știu ce să fac cu cifrele pe care le am acolo. Deci 3,5 miliarde de la uh, bugetul european de dezvoltare și uh, 400 de milioane de euro uh, de la statele membre. Ați întrebat care sunt, pro, care sunt procentele, 70% de la Fed, 17% din la bugetul Comisiei uh, DCI și NEI și 11% din partea statelor membre. Deci am depășit uh, pragul de 10%, bineînțeles. Uh, important e cum vedem uh, paharul jumătate plin sau jumătate gol. Important este totuși că Comisia Europeană trebuie să ceară statelor membre uh, să, contribuie mai substanțial la fondul fiduciar. Cu aceste 4 miliarde de euro am hotărât să să alocăm uh, um, uh, șap, peste 70 de 170, o, aproape 170 de programe care reprezintă 3,16 miliarde de euro, deci mai avem apoi de folosit 900 de milioane de euro. Am semnat deja 300 de contracte care reprezintă 1,6 miliarde, deci mai avem o miză, dar este normal acest lucru, chiar dacă încercăm să ne mișcăm cât mai repede cu putință, însă Totuși trebuie să fie respectate reguli de calitate în contactele noastre și există mai multe constrângeri ce trebuie, mai multe contracte, mă, mă scuzați, ce trebuie realizate. Avem trei ferestre din aceste 3 miliarde 150 uh, au fost deja hotărâte și vedeți care este repartizarea, jumătate pentru CIAD, uh, o treime pentru Cornul Africii și restul pentru Nordul Africii. Asta se explică din două motive. În primul rând este vorba despre alocările de către de la Degenier pentru fereastra Africa de Nord și în al doilea rând este vorba despre o parte substanțială a ferestrei Chad care este folosită pentru reintegrarea uh, migranților care vin, care revin din Libia și reintegrarea migranților din Libia ar costă mult mai mult decât simpla returnare care este finanțată de fereastra Africa de Nord. Deci, în realitate, când vorbim despre situația în Libia, o parte, dar fiindcă este vorba de africani din zona subsahariană și majoritatea din zona Sahelului și Africii de vest, deci reintegrarea lor este finanțată prin această um, fereastră Sahel și Chad. E important să discutăm și despre intenția de a avea și o serie de pași următori uh, importanți uh, și semnificativi în materie de monitorizare și evaluare. Consiliul de Administrație a validat 41 de indicatori globali avem un instrument de raportare comun care se numește Agro și am introdus un sistem de monitorizare și de observare MLS aplicat pe trei ferestre. Avem pentru și fereastra Ciad Sahel, contractată cu aceeași societate acesta poate genera rapoarte bazate concret pe rezultate. Vedem nu doar ce s-a contractat și plătit, ci putem să vedem și rezultatele concrete obținute pentru fondul fiduciar. În acest context, primul raport privind Hornul Africii ne arată că 2,4 milioane persoane au beneficiat uh, de sprijin pentru serviciile de bază, uh, câteva mii de beneficiari, 20 de mii, 60% dintre acestea femei au primit uh, formare profesională, de asemenea fonduri pentru victimele traficului, copii, alte categorii, au primit asistență în contextul Conului Africii, și, de asemenea, 2000 de persoane din administrație au fost instruite în legătură cu gestionarea migrației. Nu avem un mecanism global pentru Sahel în materie de raportare, încercăm să semnăm contractul, însă, împreună cu OEM, am uh, pus pe picioare un sistem uh, sistematic de raportare, am să vă dau câteva cifre. 41.000 de persoane sprijinite în Sahel, în statele vest-africane, de fapt, pentru reîntoarcerea din Libia, 41.000 de persoane, deci, sprijin în această zonă. 3200 au primit sprijin psihologic, 4300 sprijin social substanțial și 5740 sprijin economic. În cadrul parteneriatului cu OEM există cifre relevante în acest sens și pentru Comisia Europeană, prin urmare, este foarte clar că rezultatele încep să sosească toate datorită acestui sistem care presupune o punere în aplicare acestor 41 de indicatori, asemenea de monitorizare și a sistemului de learning, de învățare. Pe lângă acestea, avem și abordările convenționale în materie de monitorizare și evaluare, uh, mecanisme puse în aplicare de comisie, avem tot ce trebuie pentru monitorizare și evaluarea la jumătatea i Am demarat acest demers. Uh, avem, o avem planificată pentru 2018, rezultatele se vor veni doar în viitor, evaluarea durează, să avem și monitorizare pe lângă evaluare, acest ROM, mecanism cl- convențional, clasic, e vorba de 40 de evaluări pe termen scurt pentru misiunea desfășurată în 2018. Avem și un audit de performanță, curții de conturi, acesta este în desfășurare, rezultatele vor veni uh, până la sfârșitul anului. Ultima mea planșă, vorba de o viziune globală asupra rezultatelor preliminare, Acestea se bazează pe mecanism pe Rego și le avem consolidate pe cele trei ferestre. Le vedeți aici pe planșă. Important de spus în acest context e că nu vorbim doar de migrație, ci că vizăm și rețelele infracționale în Niger, de exemplu, combatem rețelele criminale și avem asistență de urgență pentru a salva persoanele care se pomenesc într-o situație critică, oameni abandonați pe rutele migrației. 44 de persoane vulnerabile au primit uh, sprijin în acest context. Sunt cifre deja menționate, dar aici vedeți o sinteză globală. ce ne rămâne pe 2018-2019 este să încercăm să centralizăm cât de multe informații pe rezultate. Mulțumim foarte mult! Acum, domnul Craibic de la Degenier. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, mulțumesc și ție, Didier. Foarte pe scurt aș dori să vă prezint uh, mai în detaliu situația din uh, nordul Africii cu fondul fiduciar. Ați văzut că am avut uh, angajamente de 554 de milioane de euro aproximativ și 466 milioane din partea comisiei. Am avut o ședință operativă la începutul lui iulie unde am discutat trei programe în valoare de 90,3 milioane. Suma contractată totală este la jumătatea sumei angajate, cam 200 33 de milioane, suma plătită a atins 80 de milioane aproximativ, însă urmează foarte rapid în septembrie-octombrie o serie de plăți considerabile. Apoi, ați văzut uh, că cuantumul angajat de state membre e undeva la 11% pentru fereastra nor- Africii de Nord, uh, proporție mai mare, cam 343,8 milioane angajate de la bugetul european și 205 din partea statelor membre. Dacă ne uităm la proiectele pe 2018-2019, lipsesc încă 75 de milioane, am decis să angajăm o nouă contribuție din partea Instrumentului European de Vecinătate, undeva la 48 de milioane pentru Africa de Nord. Au venit angajamente suplimentare în ultimele luni și din partea statelor membre, însă proiectele eligibile totalizează mai bine de 300 de euro și aici rămâne un decalaj de compensat. Didier a vorbit despre majoritatea rezultatelor pe care le-am obținut deja. Doar pentru Libia, câteva cifre pentru unul din partenerii principali de acolo. 44.000 de migranți au primit asistență și 15.000 uh, de membri ai comunităților gazdă au primit uh, asistență de urgență. Mai bine de 21.000 de migranți au primit uh, sprijin medical și cam 20.000 au primit uh, sprijin direct la punctul de debarcare. Uh, ceilalți parteneri principali sunt Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați și UNICEF și dacă doriți informații suplimentare, vi le pot oferi. Ca, deci ca finanțare de totală, spune doamna președinte, cam 10% din EDF merge la fondul fiduciar, 71%. Nu, din bugetul total al fondului, cam 10% merge acolo. Ca să știm puțin care sunt marjele. Fo- o proporție foarte mare a, a fondurilor din, din, din acest fond merg către aceste proiecte. Am văzut proiecte foarte bune, de exemplu, în Uganda, finanțate din acest fond, însă trebuie să ne uităm pentru că cota alocată crește și trebuie să ne asigurăm că sunt bine cheltuiți. Ignacio Carau, raportorul nostru, ne-ar putea spune câteva lucruri suplimentare. Eventual, dacă sunt deficiențe Următoarea ședință pe 17 septembrie, din câte știu, vineri. Deci va fi destul de greu, așa că cât de mult acum posibil, Ignația. Mulțumesc, Linda. Mulțumesc Comisiei pentru prezentări și explicații. Eu am participat la uh, Consiliul de Administrație, așa cum am solicitat și în raportul pe care am fost raportor și, prin urmare, a fost o experiență importantă pentru că am avut ocazia să vedem de aproape cum funcționează acest uh, fond fiduciar și să luăm parte la dezbaterea cu privire la distribuirea fondurilor. Sigur că s-a discutat și despre uh, reținerea statelor membre de a da bani în acest fond ci cred că se datorează în primul rând faptului că statele membre tind să prioritizeze propriile interese teritoriale. Poate că nu au suficientă încredere într-un fond în care intră foarte multe fonduri și asta și în ceea ce privește eficiența gestionării acestuia, chiar dacă există sisteme de monitorizare. Însă asta este și impresia creată, asta și în urma unui raport al Curții de Conturi, și anume că distribuirea fondurilor pe proiecte nu este eficientă. Asta face ca statele membre să aibă anumite rețineri în a avansa mai mulți bani. Dintre prioritățile discutate în Consiliul de Administrație, cinci din șase priorități se concentrează asupra gestionării, combaterii surselor migrației. Acum, când vorbim despre proiecte, când vorbim despre oferirea de servicii de bază, vorbim despre abordarea cauzelor migrației, pentru că dacă venim cu alimente sau cu ajutoare de bază pentru populațiile în dificultate, cu siguranță oferim un ajutor, dar nu intervenim asupra cauzelor profunde ale migrației. Deci dacă luăm fonduri din fondul de dezvoltare, acest lucru ar trebui să vizeze crearea unor condiții de dezvoltare pe termen lung să intervenim asupra cauzelor profunde și să încercăm să moderăm o mișcare de milioane de persoane de pe un continent pe altul. Și prin urmare nu ne mai atingem obiectivele pe care ni le propusesem inițial. Prin urmare, nu discutăm doar despre o temă care interesează această comisie și cooperarea pentru dezvoltare în general, ci vorbim despre unul din argumentele prioritare uh, pentru întreaga Uniune Europeană. Dacă vorbim acum despre monitorizarea acestor programe pentru dezvoltarea concretă, ameliorarea condițiilor de viață, în special în țările de uh, origine și de tranzit a migrației, va trebui să um, avem în vedere o bună parte a viitorului Uniunii Europene. De aceea este uh, important ca monitorizarea să se concentreze și asupra indicatorilor de dezvoltare. Apoi, în ceea ce privește prioritățile, trebuie să spun că în Consiliul de Administrație prioritățile prezentate s-au concentrat asupra migrației. Erau susținute de statele membre însă lipsea acest acord în ceea ce privește punerea la dispoziție a fondurilor. S-a spus, ei bine, e bine să lucrăm în această direcție, dar uh, noi, statele membre, nu avem bani uh, să punem la dispoziție în acest sens. Găsiți acești bani în bugetul Uniunii Europene. Uh, Mulțumesc. Nu știu dacă Eli Schlein dorește să intervină. Mulțumesc. Fondul Fijar de Urgență pentru Africa a fost creat cam aproape cu trei ani în urmă. De atunci, comitet, comisia noastră a monitorizat îndeaproape punerea aplicarea instrumentelor și, de asemenea, alocarea fondurilor. În februarie trecut s-a creat un grup de lucru pentru a oferi un uh, context instituționalizat pentru a monitoriza acest context în domeniul migrației, măsura în care acestea afectează politicile și finanțarea din partea Uniunii Europene. Când e vorba de Fondul Fiduciar pentru Africa, monitorizat în principal de noi uh, anul trecut, uh, ne-a fost foarte greu să confirmăm că fondurile europene nu sunt folosite în alte scopuri decât uh, cele statuate în obiectivele lor. Pentru că e foarte greu de urmărit unde merg banii. De aceea ne îngrijorează tendința de a transfera tot mai multe fonduri de dezvoltare în această direcție, mai ales că majoritatea proiectelor pentru fondul fiduciar se concentrează pe emigrație și gestionarea frontierelor, subminând astfel de, de obiectivele de dezvoltare reale ale Uniunii Europene. Vorbim de un instrument care ar trebui să elimine cauzele migrației, însă iată acum se concentrează pe returnarea migranților, oameni care au fugit de sărăcie, de foamete, de instabilitate și conflicte. De asemenea, nu pare să existe o organiz- o, un dialog cu organizațiile locale, cu ONG-urile locale. Din nefericire, această lipsă de dialog se traduce în mai puțină transparență și responsabilitate. Într-adevăr, Parlamentul a fost invitat să participe la ședințele Consiliului de Administrație, un pas pozitiv, dar până acum a fost foarte greu pentru Parlament să participe, pentru că invitațiile au venit târziu și programarea a fost dificilă, era vorba de ședințe programate în săptămâna de Strasburg și Parlamentul nu este reprezentat în uh, ramura executivă, Comitetul Operațional al Fondului Fiduciar, acolo se iau deciziile de finanțare. Și acolo e important să fii prezent, să înțelegi exact pe ce criterii sunt selectate proiectele. Transparența este esențială aici, mai ales dacă ne gândim că majoritatea proiectelor sunt puse în aplicare de agenții naționale. Eh, spunea Ignacio Corao că statele membre nu au fost eh, deosebit de dispuse să contribuie financiar la fondul fiduciar. Această abordare are și eh, efecte adverse. Uitați-vă la Niger. Într-adevăr, am demolat acolo rețelele care organizau migrație, dar nu oferim nicio alternativă ca sursă de venit. Asta afectează negativ economia locală și legitimitatea autorităților de stat și securitatea din regiune. Riscăm de asemenea să subminăm uh, libertatea de mișcare în regiune. Gândiți-vă că majoritatea economiilor africane se bazează pe protocoale ce statuează libera circulație a persoanelor și gândiți-vă la ECOVAS. E important să nu afectăm negativ astfel de protocoale. Apoi, Libia un proiect de 46 de milioane pentru gestionarea frontierelor și a fluxului migraționistă. Acești bani dați paze de coastă libiene ar putea într-adevăr să pericliteze respectarea drepturilor omului. Gândiți-vă la încălcările legislației internaționale uh, atribuite pazei de coastă libiene. Acești bani ar putea afecta negativ de asemenea politi- situația politică fragilă din Libia. Am avut proiecte bune în Uganda, de exemplu formare profesională, competențe. Deci e greu să vezi lucrurile doar în alb și negru, însă există semne de îngrijorare dintr-o serie de țări. Fondul fiduciar era un instrument de urgență la origine, chiar dacă nu era clar ce urgență era vizată, poate o urgență politică. Și a devenit instrumentul principal de cooperare cu statele africane în ceea ce privește migrația, ar trebui să avem obiective pe termen lung, vizând cauzele. Cauzele nu sunt situații de urgență. Acest fond fiduciar demonstrează tendința europeană de a-și externaliza frontierele și responsabilitățile. După ultima ședință a Consiliului European de pe 28 iunie, unde s-a discutat externalizarea responsabilității europene în materie de migrație, încă 500 de milioane din Fondul European de Dezvoltare s-au alocat Africii și sunt de acord cu doamna președintă, trebuie să vedem ce se întâmplă pentru că suma deja e colosală și iată, periclităm politicile de dezvoltare, renunțăm la abordarea bazată pe drepturile omului, favorizând componenta de securitate. Uniunea Europeană acordă mai multă atenție intereselor politice proprii în dauna intereselor partenerilor străini. Oare chiar așa vrem să contribuim la dezvoltarea durabilă și să creăm oportunități reale pentru tinerii africani? Nu cred că așa stau lucrurile. Și din câte am văzut până acum cu acest fond fiduciar, într-adevăr, lucrurile nu merg cum mi-ar place să meargă. Mulțumesc. Alte patru persoane doresc să intervină. Cinci persoane. O să citesc lista. Domnul Țeler. Domnul Sargentini, domnul Schaffhauser, Teresa Jimenez și Cecil Chienghe au cerut să intervină. Mai dorește cineva? Nu. Domnul Zeller, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. E bine că avem ocazia să discutăm acum despre acest lucru și aș dori să mulțumesc și colegilor care participă în acest bord. Acest fond fiduciar, de fapt, a fost creat pentru a putea reacționa mai rapid la provocările actuale în ceea ce privește cooperarea în domeniul dezvoltării, dar și pentru a putea uh, lucra mai bine în ceea ce privește cauzele migrației. Și în plus, uh, s-a dorit ca în acest fond fiduciar să fie cumulate și fonduri uh, din afara bugetului european, um, ceea ce mi se pare un eșec, pentru că 98% provin din bugetul european, fie că E vorba de bugetul UE sau din fondul special pentru dezvoltare, pentru că de aici se pare că vine principala parte și doar 11% este pus la dispoziție de către statele membre. Și după cum am auzit, statele membre solicită că atunci când pun la dispoziție acești bani să se concentreze asupra celor proiecte pe care oricum le-a avut în vedere. Fondul fiduciar este gestionat extern, deci nu mai este direct în competența noastră și de aceea m-ar interesa cât costă administrația acestui fond. Iar dat fiind faptul că marea majoritate a banilor vin din Fondul European pentru Dezvoltare, care are deja obiective pe termen lung, și care pentru tranșele sale lucrează cu programe termen lung, programe regionale, programe indicative. Aș dori să știu care este relația între obiectivele uh, avute în vedere cu Fondul European pentru Dezvoltare și cele care se pun în aplicare acum cu fondul fiduciar. Fondul European pentru Dezvoltare face parte din acordul de la Cotonou, fusese prevăzut pentru colaborarea în domeniul dezvoltării cu acele state care au uh, semnat acest acord uh, împreună cu noi. Acum <clears throat> ne distanțăm de acesta și banii sunt folosiți și pentru teritorii care nu se supun acordului de la Cotonou. Deci, cât ne costă, către cine se îndreaptă acești bani? Și s-a mai și spus că cotele de absorpție sunt foarte scăzute. Eu am găsit această observație și într-un raport al Curții de Conturi, unde se spunea că doar în ceea ce privește uh, costurile de administrare a acestui fond. Rata de absorpție este uh, 100%, dar în ceea ce privește programele la fața locului, lucrurile nu stau cu totul așa, pentru că, de fapt, asta fusese intenția acestui fond pentru dezvoltare. Next we have... Mulțumim, urmează doamna Sargentini. Mulțumesc, doamnă președintă spuneați că 10% din întregul Fond European de Dezvoltare merg către acest fond fiduciar. E important să înțelegem cât de mult din acest 10% vizează cauzele principale ale fluxului migraționist și cât se cheltuiește pe gestionarea fluxului migraționist și protejarea frontierelor, pentru că această defalcare e esențială. Dacă mă uit la cifrele trimise de Comisia Europeană, nu văd uh, nimic în materie de dezvoltare. Între obiective, tot gestionarea migrației. Eu uh, aveam impresia că noi facem cooperare pentru dezvoltare. Când, Linda, când te-ai, te-ai întors din Uganda și ai lăudat proiectele pe care le-ai văzut acolo și atunci noi am întrebat cum rămâne cu finanțarea pe termen lung pentru proiectele pe care le-ai văzut acolo și pentru proiectele din alte părți, dar comparabile, pentru că nu poți să ai proiecte de dezvoltare cu finanțare pe termen scurt. Așa că dacă observați o lipsă de finanțare și ne așteaptă o dezbatere de durată pentru viitoarea finanțare, te-aș ruga să ne spui cum te vei asigura că proiectele care vizează într-adevăr obiective de dezvoltare sau care sunt menite a elimina cauzele migrației, vor continua să beneficieze de finanțare. Cum rezolvați lipsa banilor și cum faceți distinția între cauzele fundamentale ale migrației și gestionarea migrației? Și o ultimă întrebare, mi-ați putea spune mm-hmm cât din fonduri merg la autoritățile de stat și cât din fonduri merg la ONG-uri. Iată o serie de întrebări concrete. Putea ruga Comisia să ne ofere clarificări suplimentare. Domnul Schaffhauser. Intervenția mea se referă la uh, fondul fiduciar. Am sprijinit ideea din spatele acestui fond, însă acum îmi pun o serie de întrebări. Am văzut că nu funcționează foarte bine în state cum ar fi Republica Centrafricană. Trebuie să, să luăm o decizie. Fie vorbim de ajutor de urgență și atunci lucrăm cu ONG-uri, sau vorbim de securitate și dezvoltare și atunci vizăm structurile de stat. Nu poți face nimic fără un stat în Africa Centrală. Avem o putere legitimă după alegeri legitime. Dacă ne uităm la nevoile acestor state, și eu vorbesc de un caz concret pentru că e, e, e mai practic așa, dar ce s-a făcut în materie de securitate și dezvoltare? N-am putut răspunde la nevoile de securitate esențiale situația chiar s-a deteriorat acolo. Uh, Europform n-a putut să asigure etapele ulterioare, Rusia a intervenit cu sprijinul Națiunilor Unite, să nu uităm, însă, dintr-un anumit punct de vedere, ne-am umplut de ridicol acolo. Spre deosebire de, de ce spunea colega mea, eu cred că e imposibil să rezolvăm problemele de uh, dezvoltare, de securitate, de migrație, dacă nu cooperăm cu structurile de stat. Dacă îi lăsăm însă în pace, uh, fondurile dispar, dacă tratăm doar cu ONG-uri, e vorba de ajutor de urgență, nu e vorba de măsuri de securitate. Deci ar trebui să structurăm împreună cu structurile de stat o serie de proceduri clare am să spun acest lucru tot timpul, deblocarea banilor trebuie să se facă în acord cu reprezentantul local care să se angajeze ferm în direcția procesului de la punctul A la, de la A la Z. Așa aș alege proiectele și m-aș, m-aș uh, lupta până la capăt ca lucrurile să se facă cum se cade și atunci mi-aș angaja responsabilitatea. Însă lucrurile nu merg așa acum. În prezent, uh, reprezentanții locali participă cu o cotă parte, ONG-urile vin cu altele, vorbesc de Republica Centrafricană, apoi trecând la Ciad, situația e la fel, apoi Mali, în materie de securitate, situația de acolo s-a deteriorat. Am cooperat cu jandarmeria, programe de formare, dar rezultatele au fost ridicole. Trebuie asumate aceste responsabilități, trebuie stabilit un program cu structurile de stat de acolo, monitorizată aplicarea acestui program. Nu e vorba de neocolonialism, E vorba de un parteneriat autentic. Fără acesta nu vom avea nimic și toți indicatorii dumneavoastră nu o să mai facă doi bani. Și nu fac doi bani, îmi pare rău. Uitați-vă la ce se întâmplă acolo, destabilizare. Cifrele pe care le, le prezentați sunt ridicole în comparație cu situația de acolo. în principal cooperați cu ONG-uri, dar nu vizați obiective de securitate și dezvoltare esențiale pentru aceste state. Uh, prin urmare, fondul e o idee bună, însă constat că am rămas tributar mentalităților vechi, eficacitatea nu este vizată și nici prezentă. Sunt, prin urmare, extrem de dezamăgit. Am vrut și eu să mă implic uh, în, în relația cu Republica Centrafricană și apoi am decis să nu mai merg. Situația de, în materie de securitate s-a deteriorat. Uh, președintele Toaderas de acolo s-a întors spre Rusia. Eu aș prefera ca Europa să fie acolo. N-am nimic împotriva Rusiei, știți foarte bine, dar îmi pare rău uh, că am ratat o șansă acolo și e grav. Vă mulțumesc. Thank you. I don't know whether the... Mulțumesc. Nu știu dacă colegii ne pot da informații și despre fondul Becu. Domnul ambasador, din Republica Centrafricană va fi aici săptămâna viitoare. Dacă doriți să aprofundați această temă, la fel vor fi prezenți și alți reprezentanți ai Comisiei. Urmează acum doamna Teresa Jimenez. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc Comisiei pentru explicații. Am vrut să mă refer la câteva puncte care mă îngrijorează. Eu sunt de acord cu colegul care spunea că este un uh, fond important, un fond necesar și că, din păcate, până acum nu am uh, văzut rezultatele pe care ni le-am fi dorit. Însă trebuie spus că avem și o foarte proastă politică în domeniul comunicării aici. Suntem cei mai mari donatori din întreaga lume în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare, iar când este vorba de migrație, se spune că Europa nu face nimic, este doar o problemă a Europei uh, și că trebuie acționat în țările de origine și așa mai departe. Acolo ar trebui făcute mai multe, dar în final nu se întâmplă mare lucru pentru că nimeni nu prea știe de acest fond. Și de aceea este important să comunicăm mai bine. Ca aceste proiecte să fie cunoscute și la fel și toate celelalte ale acțiuni uh, finanțate din acest fond, pentru că și la nivel național nu se știe ce se întâmplă cu banii. Sigur că se cheltuie mulți bani pentru securitate, dar în uh, statele eșuate, așa zise eșuate sau în Mali, trebuie să acționăm în această direcție, la fel și în Somalia. Peste tot unde avem proiecte pentru dezvoltare, iar uh, oamenii care au inițiat deja un proiect constată că trebuie să emigreze, fie în uh, Africa sau în afara Africii. Deci, iată, și securitatea devine pertinentă în acest sens. Dacă se spune că nu se fac suficiente pentru economie, nu e adevărat. În Nigeria s-au creat multe locuri de muncă, chiar pentru tineri, la fel și în Gambia sau în Capul Verde. Și s-au făcut pași împotriva traficului de ființe umane. Sigur, e vorba de fonduri de urgență care sunt folosiți și pentru migrație și protecția frontierelor. La, la un farco, pero llegar así, entra... Fiindcă noi uh, vedem cum uh, ajung vasele care pur și simplu intră pe cotă în Giganta, Pandaia și așa mai departe, care intră pur și simplu uh, Uh, intră pe plajă și apoi o iau la fugă oamenii săraci. Avem o problemă foarte mare. Eu când vă spun că nu trebuie amestecat uh, aceste subiecte, trebuie să avem mai multe resurse, bineînțeles, și să facem uh, o diferență, fiindcă în situațiile de urgență este foarte greu să se uh, rezolve toate problemele printr-un uh, fond de urgență. Trebuie să existe un fond pe termen lung. Avem nevoie de un fond pe termen lung, fiindcă acest fond este pentru situații de urgență și aceste situații nu sunt de urgență. E vorba de țări care sunt, trăiesc în sărăcie de ani de zile. Și nu vom uh, eradica sărăcia cu aceste fonduri. Trebuie să ne uităm cu mare atenție cum sunt folosite aceste fonduri și să analizăm foarte bine proiectele și, bineînțeles, să, să dăm mai multă vizibilitate acțiunilor care se fac și trebuie să înțelegem că se fac lucruri și nu, este, și uh, nu putem doar să criticăm și să spunem că în Europa stăm cu brațele în și nu facem nimic. Fund, actually, the new... Mulțumesc. Vom discuta despre înlocuirea unuia dintre fonduri la următorul punct. Mm. Este, am avut acest fond pentru urgențe și doamna Mogherini spunea că este oricum un, o chestiune în desfășurare permanentă. Eu Sper că Comisia ne poate spune ce parte se repartizează pe dezvoltare versus fondurile cheltuite pentru securitate. Cecil Kienge, care a vizitat multe proiecte din Africa. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, Linda. Am vrut să intervin la acest fond, încercând de asemenea să vă reamintesc o clipă de obiectivul care a dus la crearea acestui fond și anume acel al urgenței, dar și a nevoii de a interveni asupra cauzelor profunde, de a crea condiții pentru persoane, pentru ca acestea să poată să reușească și să putem începe să vorbim despre dezvoltare. Eu cred că dacă pierdem din vedere acest punct, riscăm să cădem în capcana uh, în care acest fond um, va face decât să blocheze persoanele împotriva voinței lor în țările lor de origine sau în țările de tranzit pentru a evita ca acestea să ajungă în Europa. Și trebuie să spun din capul locului că sunt împotriva unei astfel de abordări Însă acest fond a avut uh, o motivație corespunzătoare și de aceea îl susțin. E un fond care, în opinia mea, ar trebui utilizat puțin diferit pentru a putea să asistăm uh, la anumite efecte scontate. Acest instrument um, a fost folosit în multe țări, am putut vedea care sunt efectele în Senegal, în Mali, în Niger, deci practic în întreaga zonă Sahel și am putut vedea care sunt punctele pozitive, dar și cele negative plecând deja de la responsabilitatea Uniunii Europene. Un prim punct care a fost subliniat de toată lumea este acela că resursele sunt insuficiente. Noi nu putem să ne gândim că avem un impact, că susținem o schimbare pentru a avea o politică care să permită persoanelor să inițieze proiecte de dezvoltare cu un fond în care statele membre nu reușesc să contribuie în manieră eficace. În al doilea rând, maniera de aplicare la fața locului. În opinia mea, pentru acest fond nu există o coordonare suficientă între cei care gestionează fondul și autoritățile locale pentru că nu se pot uh, crea proiecte ex novo în teritorii unde există deja alte proiecte. Acest punct a fost deja subliniat și de alții, însă nu e același lucru în toate țările. Pe de altă parte, lipsește o coordonare și cu alte proiecte de dezvoltare de la fața locului pentru a putea lucra într-adevăr asupra rezistenței acestor țări și pentru de aceea, cred că acest fond ar trebui să fie un fel de catalizator care să fie, să ofere sinergie pentru diferitele programe deja existente. Și va trebui să ne concentrăm mai mult asupra modului în care acest fond se aplică în teritoriu. În situație unde nu există un stat, și cred că putem spune acest lucru și despre Libia, uh, E greu de vorbit de natura beneficiarilor pentru a înțelege și cu cine avem de-a face, pentru că ziua pot să se prezinte sub o anume uh, <clears throat> capacitate, într-o anume capacitate și seara apoi să aibă alta. De aceea eu cred că proiectele care sunt finanțate prin acest fond trebuie ca pe lângă criteriile de transparență să corespundă și criteriilor care țin de uh, respectarea mediului. Pentru că am văzut anumite proiecte care nu răspund la astfel de criterii care vizează mediul. De aceea se impune o atenție specială și pentru mediu, pentru a combate poluarea. Instrumentul este bun, însă va trebui să îl revizuim și în ceea ce privește resursele și coordonarea locală. Și am să închei spunând ceea ce am spus uh, inițial. Acest fond nu trebuie privit uh, ca un instrument pentru a bloca persoanele în țările de origine și în țările de tranzit. Uh, acest fond nu trebuie să fie un instrument pentru consolidarea barierelor invizibile a Europei ci trebuie să acționeze asupra cauzelor profunde, astfel încât fiecare persoană să poată să aleagă liber dacă rămâne în țara de origine sau pleacă în altă parte. De aceea se impune atenția asupra modului în care se folosește acest fond, pentru că altfel, din punct de vedere etic, nu aș putea să îl susțin în continuare ca abordare. Este un instrument care poate fi uh, îmbunătățit, dar se impune să colaborăm în acest sens. Mulțumesc! Am să rog Comisia să răspundă la câteva dintre aceste puncte. Mai avem alt punct important în ceea ce privește noul acord de la Cotonou. Deci uh, rog Comisia să fie cât se poate de succintă în răspuns. Nu știu cine dorește să intervină primul, domnul Verse. Însă aș dori să mai spun și colegilor în ceea ce privește contribuția statelor membre. De fiecare dată când mă duc la Consiliul de Ministri, doamna Mogherini le reamintește ministrilor de externe să facă aceste contribuții. Însă statele membre consideră că bugetul european oricum este din contribuția ale statelor membre. Asta este percepția lor. Poate că lobby-ul ar trebui făcut pe lângă ministrii dumneavoastră de finanțe. Mulțumesc, sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră. Vă reamintesc că 25% din acest fond fiduciar este finanțat de state și nu au uh, bani uh, de a, bani uh, în excedent. Vreau să mulțumesc parlamentarilor pentru analiza și atenția acordată, precum și comentariile, pentru comentariile critice făcute care ne, ne dau ocazia să îmbunătățim lucrurile. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestui fond fiduciar, ceea ce arată cât de important este. Deci, mulțumesc foarte mult din partea Comisiei Europene. În ceea ce privește trasabilitatea, chestiuni de dezvoltare, o să fiu succint. Vreau să vă reamintesc că deocamdată considerăm că 100% din fondul fiduciar uh, este uh, auditat uh, și considerăm că totalitatea acestor fonduri sunt cheltuite pentru dezvoltare, fie că e vorba de securitate internă sau de frontiere, toate aceste eh, țin eh, de ODI și de gestiunea frontierilor. Dacă vorbim, dorim să avem o abordare mai clasică a dezvoltării, 50% din fonduri se folosesc pentru crearea de locuri de muncă și pentru rezistența populațiilor vulnerabile. Pe lângă asta avem 30% pentru gestionarea migrației și 20% pentru prevenirea conflictelor și securitate. Dar uh, dacă dorim să avem o abordare mai clasică, uh, avem 50%, 50%. Obiectivele acestui fond fiduciar uh, sunt uh, Uh, discutate la Consiliu, uh, la ultimul Consiliu, statele membre ale Uniunii Europene, unde ați fost invitați, au dorit să se pună mai mult accent pe gestionarea frontierilor și a migrației, dat fiind situația de urgență. Și s-a spus la acest Consiliu că există o urgență în Libia și că trebuie să se facă ceva în acest sens, iar fondul financiar a fost unul dintre instrumentele care au putut să facă față aceste provocări. Iată de ce am uh, reușit uh, să facem reintegrarea migranților din uh, închisorile libiene în comunitățile lor prin adevărate programe de dezvoltare. Nu se reintegrează o persoană mm, așa pur și simplu. Există reintegrare, există formare și apoi pe termen lung există un sprijin care se acordă în comunitatea să apropie, iar să ține de sprijinul de dezvoltare pentru dezvoltarea pe care le acordăm noi. Acum, în ceea ce privește ONG-urile și um, guvernul, la ora actuală, 22% din fondurile fiduciare sunt alocate prin ONG-uri, 20% um, prin statele membre, 30% uh, uh, prin, organizații internaționale, cum ar fi OIN, 5% prin guverne și uh, vreau să vă spun foarte clar că uh, agențiile statelor membre și organizațiile internaționale, cum ar fi uh, OIM, ajung în parte la o, o mare parte a acestea ajunge la ONG-uri. Deci o mare parte a fondurilor fiduciare, 50% să zicem, ajung, sunt bani folosiți de ONG-urile internaționale și locale. Și uh, în ceea ce privește reprezentativitatea membrilor parlamentelor, uh, Parlamentului European în uh, organismele de gestionare a fondului fiduciar. Eu cred că această întrebare nu ține de competența mea, aici e vorba de rolul Parlamentului European în organismele de gestiune a uh, Comisiei Europene, deci o să mă abțin de la răspuns aici. În ceea ce privește Nigeria, s-a vorbit despre, despre de desfințarea acestor rețele de traficanți de persoane. Din păcate, aceste rețele sunt la nivelul populației locale, iar Comisia a sprijinit uh, guvernul nigerian, a existat chiar o reuniune cu Parlamentul European pentru a discuta acest lucru și uh, a intervenit și reprezentanții nigeriani, nigerieni. Da, noi am uh, însoțit și am ajutat uh, guvernul nigerian uh, să distrugă această rețea de traficanți de persoane și avem și proiecte pentru populațiile locale pentru a oferi alternative. Trebuie să fim sinceri, un proiect alternativ de dezvoltare nu va avea aceleași șanse economice, să zicem așa, pentru populațiile locale. Un traficant câștigă mult mai bine decât un agricultor, decât un crescător de animale. Trebuie să spunem lucrurile pe nume, deci e vorba de proiecte greu de pus în aplicare, dar, dar uh, um, facem eforturi în acest sens. Și în ultimul rând, în ceea ce privește lipsa de coordonare cu autoritățile locale, critica făcută în acest sens, în foarte multe țări avem, facem efort în acest sens, avem aspecte, avem legături interministeriale în Burkina Faso, de pildă, cooperăm foarte strâns cu foarte multe țări. Țările sunt reprezentate în acest Consiliu de Administrație al Fondului Fiduciar, sunt reprezentate în com- comite, Comisia Operațională, bineînțeles, lucrurile pot fi îmbunătățite, dar cred că uh, la ora actuală, aceste critici sunt nefondate, dat fiind că am îmbunătățit foarte mult uh, implicarea și strategiile de colaborare cu aceste țări. Același lucru este valabil cu proiectele dezvoltate la nivel local. Noi dorim să avem întotdeauna complementaritate și coordonare cu aceste proiecte și vreau să vă spun că acest fond fiduciar uh, dorește să rezolve cauzele, să rezolve cauzele profunde a migrației. Este vorba de eradicarea sărăciei aici și de buna guvernanță în state și uh, nu se folosește numai fondul fiduciar aici. Uh, în acest sens, în fiecare dintre aceste țări din Africa de Est există obiective principale de parteneriat cu statele beneficiare și deci nu există doar uh, fondul fiduciar care se ocupă de aceste probleme e, și sprijinul bugetar are același obiectiv și uh, fondul uh, legat de infrastructură, acest blending, uh, e vorba de crearea de locuri de, lung, de muncă prin agricultură, infrastructură și energie, toate acestea au același obiectiv, deci există o coordonare și consolidare a instrumentelor noastre, iar acest fond este pentru activități de urgență pe termen scurt, iar celelalte fonduri se folosesc pentru proiecte pe termen mai lung. Mulțumesc! anything extra to add? I'm, I'm putting pressure now <laughs> because we're running... Domnule Kreiberg, mai aveți ceva de adăugat? Da, dacă îmi permiteți, două chestiuni de adăugat. Aș dori și eu să mulțumesc stimaților eurodeputați. Aș dori și eu să spun uh, câte ceva despre argumentul ridicat în discuție de domnul Țeler și anume că finanțarea este direcționată și către țări în afara ACP. Iar răspunsul este eh, nu la această întrebare. Din instrumentul nostru principal care oferă mm, finanțarea pentru fereastra din nordul Africii, așa numitul fond INI, de asemenea, se mai asigură finanțare și din bugetul Digi Home, dar nu finanțare din, din partea EDF. Un al doilea răspuns pentru doamna Schlein în ceea ce privește Libia. Da, e adevărat. Avem un program mare în Libia cu peste 46 de milioane, care, printre altele, este și în beneficiul pazei de coastă. Știm cu toții care este contextul dificil din Libia, știm însă în aceeași măsură că are cea mai mare zonă de căutare și salvare din toate țările mediterane. Și probabil că grâncerii de coastă au salvat peste 40.000 de vieți în ultimii ani. Sigur că nu totul este perfect, de aceea este o țară fragilă, unii ar spune un stat eșuat, și de aceea programul nostru vizează și oferirea de programe de um, training pentru baza de coastă din Libia, dar și în ceea ce privește respectarea uh, valorilor fundamentale. Mulțumesc, dragi colegi! Uh, doamne Schlein, vă rog să fiți foarte succintă. Da, mulțumesc Comisiei pentru răspuns. Vreau să să mai subliniez că nu e posibil să evaluezi existența unei zone de căutare și salvare. Chiar dacă autoritățile libiene spun acest lucru, sper că Comisia e la curent că acum o lună o femeie și un copil au fost găsite moarte împreună cu altă femeie care a fost abandonată în larg de paza de coastă din Libia. De aceea spuneam că nu putem să susținem în continuare paza de coastă din Libia pentru că modalitățile în care acționează nu s-au schimbat și totuși finanțele noastre se îndreaptă în continuare către aceasta. Poate că ar trebui discutat acest lucru cu autoritățile politice la nivelul Comisiei. Mulțumesc așadar colegilor și Comisiei și vom continua cu controlul nostru parlamentar. Iar aș dori să vă mai anunț că într-o vineri după amiază, într-o săptămână de circumscripții electorale, este dificil pentru parlamentar să participe la astfel de ședințe și am să-l rog pe directorul DEFCO totuși să țină cont de astfel de uh, chestiuni. Și chiar dacă nu putem uh, Participa direct la aceste întâlniri, personal din partea noastră va fi prezent acolo, chiar dacă aceste date se tot schimbă. Bun, vom trece acum la punctul 10 și vom fi uh, succinți pentru că văd mulți ambasadori din partea statelor ACP care așteaptă uh, punctul vis-a-vis -vis de Cotonou. Dar mai avem un punct înainte, instituirea Fondului pentru Azil și Migrație. Dragi colegi, este important pentru că este un prim dosar din noul pachet de legislație pentru CFM și este un fond care înlocuiește fondul intern de migrație finanțat de DG Home, iar propunerea Comisiei este ca în viitorul CFM acest buget să crească de 2,6 ori pentru gestiunea migrației la frontierele externe. Comisia noastră se interesează de acest pachet pentru că o mică parte a finanțării este dedicată și returnării în țările de origine. De aceea venim și noi cu un aviz. La fel și AFET uh, elaborează un aviz Comisia Libe, care este responsabilă pe fond, își propune să voteze în ianuarie 2019. Raportorul nostru pentru aviz este doamna Eli Schlein, care îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Majorarea bugetului și a resurselor pentru azil și migrație reprezintă un pas important în, uh, spre consolidarea sistemului de azil și migrație în Uniunea Europeană. Acest nou fond ar putea să facă acest lucru dacă obiectivele sale vor fi elaborate foarte clar pentru a îmbunătăți nevoile, a, pentru a răspunde nevoilor uh, solicitanților de azil și pentru a îmbunătăți sistemul de azil într-adevăr fiindcă haosul din ultimii ani este un rezultatul lipsei acestei atenții, dar Comisia pune prea mult accent pe returnări și pe rolul pe care îl va juca acest fond în dimensiunea externă decât cea, mai degrabă decât cea internă, iar riscul este așa cum am discutat uh, și cu alte instrumente, cum ar fi Fondul uh, Fiduciar pentru Africa, acest fond s-ar putea să fie un instrument pentru promovarea agendei europene extern, neținând cont de nevoile țărilor, de, țărilor în, de, în curs de dezvoltare. Trebuie să ne asigurăm că să ne asigurăm că alocarea acestor fonduri nu se va baza pe condiționalități, pe controlul frontierelor și, pe, și că criteriile de alocare nu vor uh, reprezenta o stimulare a deciziilor de returnare sau de uh, relocare forțată, așa cum uh, reiese din textul uh, Comisiei. Re- distribuția fondurilor trebuie să țină cont de respectarea achiului azilului. Deciziile de returnare trebuie să se bazeze pe o evaluare clară a capacității de absorbție la nivel local și, de, și a situației țării de origine. Returnele voluntare trebuie să fie însoțite de măsuri pe termen mediu și lung de sprijinire a um, populațiilor locale și pentru înlesnirea reintegrării migranților. La această distribuție a fondurilor trebuie să se pună accent pe categoriile vulnerabile, cum ar fi copii, oferindu-li se resurse necesare și grija necesară. Trebuie să se asigure promovarea uh, unor căi legale și sigure de migrație, inclusiv prin vizele umanitare. Lipsa unor canale legale și sigure este probabil cea mai mare lacună a politicii noastre de azil și migrație și crearea acestor căi sigure și legale este singura modalitate de a face față uh, traficului de, dro- de ființe umane, mă scuzați, și de a salva viețile omenești pe mare. Trebuie să ne asigurăm mai mult că există un dialog permanent uh, uh, și o monitorizare transparentă a alocării fondurilor uh, și a aplicării acestora. Trebuie să mă opresc aici, fiindcă nu avem foarte mult timp, dar vreau să vă spun că există multe aspecte pozitive pe care le aduce acest nou instrument, uh, dar ce mă îngrijorează pe mine este că se fac uh, mai puține referiri la azil și la ce avem noi nevoie pentru a ne asigura că acest instrument uh, se îndreaptă către o politică comună a azil, a azilului, a protecției subsidiare și, și că se, se respectă Carta Drepturilor Fundamentale. Iar în propunerea Comisiei observăm că avem 30% pentru azil, 30% pentru migrația legală și integrare și 40% pentru combaterea migrației ilegale, inclusiv returnările. Există aici riscul uh, ca de a încuraja statele membre să se ocupe mai mult de returnare decât pe integrarea în societățile europene. Și noi trebuie să evităm acest lucru, deci va trebui să discutăm mai mult uh, despre acest instrument. Vă mulțumesc pentru atenție. Ok, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Dorește cineva să ia cuvântul? Este, să vă reamintesc că este doar primul schimb de păreri. Doamna Jimenez, după aceea Cecil Kenge, mulțumesc, sunt de acord cu colega mea, este foarte important acest lucru, mai ales acum când fondul este la început. Eu am sunt raportor din umbră la acest uh, dosar, pe acest dosar și cred că este foarte important să urmărim în, cu atenție acest document și să vedem cum sunt distribuite aceste fonduri procentual, bineînțeles, uh, trebuie să ne opunem uh, celor, cărora, celor care doresc să folosească aceste fonduri pentru o politică împotriva migrației. Am fost și noi în Italia, știm ce se întâmplă acolo. Nimeni eh, nu poate decide aici eh, cine, cine sunt cei buni, cine sunt cei cine sunt mai buni, cine sunt mai răi, cine sunt cei mai umanitari. Am văzut și la noi în țara ce se întâmplă se ajunge într-o de la o extremă la cealaltă, a văzut ce se întâmplă la frontiera de la Ceuta, se, se ajung, există sosiri ilegale, apoi returnări la cald, mă rog, deci este ridicol să folosim acest subiect al migrației, fiindcă nu avem o soluție clară. De ani de zile încercăm acest lucru, cum ar fi droguri, sete narcoticele din uh, țările din America de Sud, indiferent uh, Uh, ce guvern avem, uh, de pildă în Mexic, indiferent ce guvern uh, există acolo, aceste, aceste acuzații sunt o armă politică. Noi trebuie să conlucrăm foarte strâns pe acest subiect și trebuie să existe un, trebuie să existe asistență pentru frontieră. Țara mea va cere acest lucru avem acum un guvern de stânga și vor solicita această asistență. Deci acest subiect deci cu asta e foarte greu să ne gândim că acești bani vor, folosi doar vor fi folosiți doar pentru asistență. Da, trebuie să ne dăm seama că o mare parte, că o mare parte a acestor bani vor fi folosiți în alte și pentru alte scopuri. Trebuie să avem, deci, un, uh, un raport foarte bun și sunt într totul de acord. Trebuie să trebuie să ne uh, asigurăm că, până la urmă, migranții nu ajung a, aici, că nu pleacă de acasă, fiindcă, până la urmă, este o afacere, o afacere incredibilă. S-a văzut asta vara aceasta. Uh, pe coasta spaniolă, știu dinainte că o să plece. Mă rog, e incredibil. Trebuie să facem ceva și avem nevoie de colaborarea statelor membre. Mie nu-mi plac nici aceste returnări, statele membre Trebuie să, colabor, trebuie să colaborăm cu aceste state, poate nu sunt toate o democrație, dar trebuie să colaborăm și să fim realiști, fiindcă nu îmi place tot ce se întâmplă aici. Mulțumesc, Cecil Kenge. Grație. Mulțumesc. Nici eu am dorit să-mi exprim uh, opinia cu privire la crearea acestui fond uh, pe care cu toții trebuie să urmărim cu atenție. E clar că nu există o unică soluție pentru a răspunde mai ales la mobilitate și la migrația în masă. Aș dori să reiau această temă spunând că dacă plecăm de la ideea că noi uh, credem că am fi în măsură să oprim uh, migrația, plecăm de la un punct greșit. Migrația este un fenomen istoric care există de secole și pe care uh, Nimeni nu-l va opri. Persoanele se mișcă, se mută, însă noi trebuie să facilităm viața celor persoane care cred că trebuie să se mute sau să acționăm asupra cauzelor profunde. Nu să constrângem persoanele în le închide în propriile teritorii. Pentru că dacă ne uităm cu atenție la toate țările, fie din sudul planetei, fie din nordul planetei, nu văd de ce ar exista o diferență între o persoană care ține de o parte a planetei, care are posibilitatea uh, să călătorească doar în două țări, în timp ce o persoană care vine în altă parte poate să călătorească în 150 de țări. Această posibilitate trebuie să fie deschisă tuturor. E clar că fondurile pe care le punem noi la dispoziție trebuie să servească facilitării vieții tuturor. Iar obiectivul trebuie să fie acela bunăstarea pentru fiecare persoană de pe această planetă. Nu este o utopie ceea ce spun acum. Pentru că dacă noi nu suntem în măsură să venim cu astfel de soluție, vom pune în practică soluții securitare, respingând persoanele. Teritoriul african este un teritoriu foarte bogat, care deține resurse, însă trebuie ca persoanele să aibă posibilitatea de a accede la acele resurse. Și aici nu vreau să fac un discurs populist. Trebuie și, și noi trebuie să ajungem la resurse și materii prime, începând cu diferitele metale pentru telefoanele noastre și așa mai departe. Și nu dispunem uh, de tot ceea ce vine pe teritoriul nostru. Dar nu vorbim despre persoane, vorbim ca despre o invazie. Poate că aici ar trebui să vorbim de statistici, de gestionarea persoanelor și să observăm toate etapele migrației, de la plecare, la țările de tranzit, până la uh, sosiri, uh, politică de primire, integrare și mai departe. Trebuie să acționăm cu demnitate, pentru că demnitatea persoanei este pe primul loc. Nicăieri nu se spune că cineva trebuie tratat ca ultimul om de pe această planetă pentru că nu are dreptul de a rămâne într-un stat. Există acorduri internaționale, cu toții am uh, subscris la acorduri internaționale. Acestea trebuie respectate. Ca Parlament, noi suntem setul democrației și în fiecare zi elogiem respectul drepturilor omului, dar haideți să aplicăm acest lucru. Am să urmez cu atenție pentru urmăresc cu atenție pentru a vedea dacă acest fond se aplică tuturor etapelor uh, migrației. So we have the important item of Cotonou. Îmi pare rău că vă grăbesc, dar avem acordul la Cotonou și pentru acest punct avem foarte mult oaspeți care așteaptă, deci vă rog foarte mult dacă aveți ceva de adăugat să fiți foarte succes. E doar prima, prima discuție, vom avea și amendamente, deci vă rog foarte pe scurt. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în nume propriu. În primul rând, nu vom pune capăt imigrației fără dezvoltarea Africii. Africa pentru africani, asta este un potențial extraordinar și trebuie să ținem cont de acest lucru. Vom uh, avea un miliard de africani în plus în 2015. Indiferent ce facem, nu vom pune capăt acestor fluxuri deci, nu vom putea reglementa aceste fluxuri decât prin dezvoltarea Africii. Și asta este a doua parte a intervenției mele. Vreau să vă spun că, pe de o parte, schibe, liberul schimb, faptul că am uh, deschis piața materiilor prime către toate companiilor, faptul că ne-am opus naționalizării și distribuției bogăției uh, pentru dezvoltarea Africii, așa cum am spus, Africa aparține africanilor. Și a, toate astea au dus la destabilizarea și sărăcirea acestei țări. Aici se adaugă și intervențiile noastre în Republica Congo, Occidentul a intervenit în Libia, în Siria, Occidentul a intervenit, s-a băgat, bine, las Siria deoparte, uh, fiindcă nu intra aici, eh, dar trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte și dacă ne închipuim că vom pune capăt acestor fluxuri prin frontiere, prin granițe, chiar dacă eu eh, la nivel, eh, cred că e nevoie de mai multă eficiență la, la frontierele naționale, dar asta este alt subiect. Eu cred că, dacă, că ne îmbătăm cu apă rece. Problema va rămâne și vreau să vă spun în final încă un aspect foarte pe scurt, vreau să denunț, fiindcă e vorba de o realitate, am văzut asta și în Kosovo, alianța între ONG-uri și mafia. Există ONG-uri foarte cunoscute care au fost uh, uh, afiliate traficului de organe și traficului de persoane. Foarte multe ONG-uri merg mână în mână cu mafia locală au, con, și trebuie denunțat acest lucru. Nu se poate ca în spatele umanitarului să se ascundă criminalitatea organizată, crima organizată. Vă mulțumesc! Thank you very much and... Mulțumesc! Domnul Ari Valila de la DigiHome este alături de noi foarte pe scurt, vă rog, îmi cer scuze, știu că ați așteptat acest punct, dar avem un punct foarte important și este doar primul schimb de păreri. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru comentarii, am luat notă de acestea. După cum știți, este doar începutul procesului. Am uh, finalizat uh, propunerea în luna iunie și am început uh, cu prezentarea propunerii la Consiliu. Bineînțeles, vom discuta despre, vom discuta despre distribuția fondurilor. Nu este clar deocamdată cum stau lucrurile. Am alocat doar 50% din finanțare uh, la începutul perioadei de programare, deci avem apoi 30% pentru revizuirea de la jumătatea perioadei, fiindcă în perioada actuală, fiindcă, după cum știți, este foarte greu să se revizuiască finanțarea mai târziu, odată cu schimbarea contextului. Deci, în evaluări am spus că flexibilitatea este foarte importantă pentru aceste fonduri, deci am consolidat flexibilitatea acestui fond, ceea ce înseamnă că 10% va fi folosit pentru revizuirea de jumătatea parcursului și 30% pentru facilitarea tematică. Este vorba de rezerva de flexibilitate care va fi alocată pe toată perioada CFM pe baza programelor de lucru adoptate din 2 în 2 ani. Această facilitate tematică ne permite să facem față evenimentelor neprevăzute și priorităților de care nu ne-am ocupat încă. Deci, apreciem feedback-ul pe care l-am primit până acum. În ceea ce se aplicare, am constatat prin evaluare că sfera de aplicare actuală este potrivită, deci nu am încercat să o modificăm, dar așa cum s-a spus, am încercat să îmbunătățim flexibilitatea, să consolidăm nivelele de finanțare în propunerea noastră, așa cum a spus și la Dali. Și apoi urmează să vedem care va fi rezultatul final al negocierilor. E drept că în alocarea acestui 50% din fonduri Returnările cheie au um, reprezentat o mare parte, apoi azilul 30%, integrat 30%, dar toate acestea vor fi negociate și discutate. Mulțumesc, dar trebuie să încheiem aici și um, ne oprim aici astăzi. Mai avem uh, câteva luni pentru redactarea acestui raport. Vreau să dau cuvântul doar în încheiere. Aștept cu... să pe Ana Gomes Mulțumesc uh, foarte mult pentru acest prim schimb de părere. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu ceilalți colegi. Așa cum am spus, suntem convinși că vom putea uh, colabora pentru a avea o poziție puternică a Comisiei noastre pe baza acestui aviz și, așa cum v-am spus, uh, vom analiza care sunt aspectele care pun probleme în ceea ce privește dezvoltarea, de, cum ar fi o alocare minimă în ceea ce privește integrarea, migrația legală, dar eh, și pentru a vedea foarte clar care este diferența între cheltuielile interne și cheltuielile externe, precum și folosirea noului instrument și a instrumentului ESF Plus cu privire la integrare. Lucrurile nu sunt foarte clare aici. Și pentru a răspunde colegului, colegii noastre, nu pute, colegului nostru, nu putem generaliza uh, activitatea și ceea ce fac ONG-urile. Trebuie să colaborăm mai strâns cu, cu ONG-urile. În uh, Italia, de pildă, au fost unele acuzații, nu știu la ce vă referați dumneavoastră, dar în cazul Italiei s-au făcut uh, acuzații și Apoi, anchetele autorităților au fost oprite fiindcă erau nefondate. Nu trebuie să generalizăm. Trebuie să consolidăm mecanismele de monitorizare pentru a, a controla mai bine cum se folosește banul contribuabilului. Mulțumesc, mulțumesc Ali și cum am spus, vom mai avea și alte ocazii de a amenda această legislație care ține de competența noastră. Acum trecem la punctul 11, unde vom discuta despre mandatele de negociere ale viitorului acordului Uniunea Europeană și statele membrele ale acesteia pe de-o parte și grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific pe de altă parte, acordul de la Cotonou. Nu vorbim pentru prima dată despre acest subiect. Am adoptat rezoluții în Parlamentul European privind uh, următorul acord de la Cotonou. Norbert Noizer este raportorul nostru, dar cred că e prima dată când uh, Vorbim despre acest lucru de la adoptarea mandatului de negociere de către Uniunea Europeană și vrem să um, aflăm uh, părerea Comisiei Europene și a SAE cu privire la modul în care acest mandat de negociere diferă de propunerea anterioară a Comisiei, care sunt problemele aferente și mă bucur foarte mult că îl, arăt, îl avem pe Patrick Gomez alături de noi, secretarul general al uh, statelor ACP, care ne va vorbi despre mandatul de negociere al țărilor ACP și mă bucur foarte mult că avem ambasadori alături de noi și uh, membrii ai ambasadelor uh, statelor ACP. Acest subiect este foarte important pentru Parlamentul European și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm să sesunoasă în următoarele luni. Și acum, fără mai zăbovi, dau cuvântul timp de 15 minute uh, în, în, cu un de la Comisia Europeană și Cristian Leffler de la CIA. Aveți cuvântul CUN, începem cu dumneavoastră. Thanks, uh, thanks Linda. Mulțumesc, Linda. În primul rând, uh, vreau să vă mulțumesc uh, tuturor pentru că ați organizat această ședință. Este extrem de oportună, după cum ați spus, intrăm într-o nouă fază de la adaptarea mandatului încoace. Suntem în situația în care Eh, și statele ACP și noi, europenii, avem mandatele necesare. S-au demarat oficial negocierile, a avut loc un schimb de scrisori între nego- eh, negociatorul șef european, domnul comisar Mimița, și uh, secretarul general, domnul Gomes, din partea statelor ACP. Deci negocierile au demarat noi sigur ne dorim să continuăm angajarea fermă cu dumneavoastră, vrem să ne întâlnim în mod sistematic și să vă informăm în legătură cu evoluția acestor negocieri. Domnul comisar Mimița a prezentat uh, conținutul recomandărilor comisiei și ale Serviciului de Acțiune Externă, le-a prezentat comisiei de în ianuarie. Consiliul a adoptat decizia necesară în iunie, așa că acum avem uh, nego- directive de negociere specifice, putem spune că în ansamblu, caracteristicile principale ale recomandărilor pe care le-am discutat cu dumneavoastră sunt păstrate în mandatul nostru de negociere. Asta vizează structura acordului cu trei piloni regionali puternici. Asta mai ales dacă ne gândim la natura obligatoriu juridică a acordului, dacă ne gândim la acordul instituțional și prioritățile strategice identificate. Pe de altă parte, am avut o discuție de durată cu statele membre pentru a putea finaliza un textul referitor la chestiunile uh, delicate din punct de vedere politic, securitate și migrația dar rezultatul cred este satisfăcător și ne permite să mergem mai departe. Dacă ar fi să compar acest uh, mandat cu rezoluția Parlamentului, cred că din multe puncte de vedere avem o sinergie perfectă. Cu toții am căzut de acord asupra eradicării sărăciei, a ideii că nicio persoană trebuie să rămână în urmă și că aceste principii trebuie să rămână la baza parteneriatului nostru uh, cu statele ACP și apoi elementele esențiale din acordul de la Cotonou, respectarea drepturilor omului, eh, libertățile fundamentale, principiile democratice, statul de drept. Acestea trebuie să rămână baza cooperării noastre și după 2020. În final, un apel la implicarea societății civile, un lucru pe care a insistat și Parlamentul european și acest lucru se regăsește la rândul său în directivele de negociere. Consider, prin urmare, că atunci când e vorba de a compara rezultatul discuțiilor noastre cu Consiliul și discuțiilor noastre preliminarele cu dumneavoastră și care s-au regăsit, lucrurile care s-au regăsit în rezoluția Parlamentului, putem spune că suntem mulțumiți de rezultat uh, și uh, suntem mulțumiți de mandatul de negociere pe care îl avem Acum însă trebuie făcut o comparație între mandatul nostru și cel ACP, așa că am să dau cuvântul colegului meu, domnul Leffler. Foarte scurt, în ceea ce mă privește, n-ar trebui să fim surprinși că pe ansamblu cadrul politic este similar în mandatul european și în mandatul ACP. Avem multe puncte comune. Cadrul general sunt obiectivele din Agenda 2030. Noi am încercat să le integrăm acestea și în demersurile noastre. Avem o strategie globală, avem un consens pe dezvoltare, sunt elemente pe care le-am integrat în politicile noastre pe diferite căi și am încercat ca acestea să se regăsească și în proiectul de mandat pentru negocierile post-Cotonou. La fel, din partea statelor ACP, avem un cadru clar de referință la nivelul acestor obiective. Sigur, există și diferențe specifice de la caz la caz, ne așteaptă negocieri de durată, dar în materie de pace și securitate, educație, dezvoltarea umană, investiții, crearea de locuri de muncă și pe teme importante pentru ambele părți, cum ar fi migrația, pe toate aceste, din toate aceste puncte de vedere avem o abordare comună. Chestiuni care țin de societatea civilă, drepturile omului, guvernanță, și acestea sunt reliefate cu pregnanță în ambele mandate, deși știm că, sigur, accentele vor diferi odată ce începem negocierile. Am încercat, prin urmare, să integrăm în mandatul nostru pentru Africa, Pacific și Caraibe acele priorități uh, statuate de partenerii noștri. Avem uh, Agenda 2030 pentru Africa, avem o strategie comună cu statele din zona Caraibelor, care se poate reflecta în activitățile noastre și apoi pentru statele din Pacific avem obiectivele forumului insulor din Pacific, care ar putea fi folosite ca puncte de pornire. Cred că principalul punct uh, care va necesita eforturi suplimentare ține de viitoarea arhitectură instituțională a parteneriatului, mai curând decât uh, chestiunile de politici. Mandatul ACP vizează structurile existente în prezent. Noi am avut în vedere o nouă structură care să reflecte realitatea în continuă schimbare a regiunilor partenere Africa, uh, zona Caraibelor și Pacificul păstrând în același timp o bază solidă în experiența comună pe care am acumulat-o în relația noastră cu comunitatea ACP. Știm că din partea partenerilor ACP discuțiile continuă, mai ales între statele africane, în încercarea de a contura, de a interpreta așa cum trebuie structura pentru viitoarele negocieri. De aceea, domnul comisar Mimița a fost de acord să amâne puțin demararea oficială a negocierilor pentru a permite clarificarea acestor chestiuni. Asta în sânul grupului african și apoi între partenerii ACP. indiferent uh, de rezultat, uh, cu toții ne dorim o diferențiere mai substanțială între regiuni decât uh, a fost în trecut, reflectând schimbările ce au survenit în toate cele trei zone în ultimii 20 de ani de când avem acordul la Cotonou. Pe de o parte, e vorba de un rol mai important pentru organizațiile regionale în negocieri și apoi în punerea în aplicare a viitorului acord. De asemenea, statele membre ne-au spus să ne asigurăm că evităm suprapunerile și prin urmare viitorul cadru post-Cotonou ar trebui să se alinieze la maximum la coordonatele parteneriatelor regionale existente, cum ar fi strategia comună UE-Africa sau strategia comună uh, UE-zona Caraibelor. Știm că asta a generat uh, discuții considerabile între statele africane partenere și de asemenea între statele africane și cele din Caraibe. Din câte înțelegem, miniștrii din statele africane se vor întâlni la Addis Abeba în 14 septembrie. E important uh, ca aceștia să intre în dialog cu propriilor parteneri pentru ca apoi să putem uh, începe și noi negocierile la finele lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie. Apoi, în ceea ce privește dialogul politic Mai am dat curs uh, obiectivelor dumneavoastră încercarea de a întări dialogul politic și pe diferite teme de politici pentru a crește eficiența acestui dialog. În comparație cu ce am avut în trecut, uh, am vrut să ne asigurăm că acesta are loc într-o manieră regulată și sistematică care să... <laughs> uh, and that we can therefore care să țină cont de situația fiecărui partener și de asemenea să fie structurat pe diferite niveluri, cum ar fi țară, regiune sau general ue Acest dialog uh, ar trebui combinat uh, cu un angajament sporit uh, în direcția dialogului cu alte părți interesate, societatea civilă din Europa și din statele ACP. Păi dimensiunea parlamentară, deosebit de importantă pentru noi, vrem să existe o dimensiune parlamentară considerabilă, ne-o dorim la nivel regional, în relația cu cele trei regiuni geografice, Africa, Pacific, Caraibe. Asta ca să ne bazăm concret pe realitatea curentă și bazându-ne pe experiența acumulată în relațiile interparlamentare pentru a vedea în ce măsură experiențele regionale pot fi integrate în cea generală pentru a asigura o angajare parlamentară mai plenară, mai semnificativă și mai largă decât a fost în trecut. Și acum îi dau înapoi microfonul colegului meu pentru a ne detalia pașii ulteriori. Foarte pe scurt, noi vom încerca să găsim momentul oportun la finalul lui septembrie, începutul lui octombrie, pentru a demara prima rundă de negocieri între noi și partenerii ACP. Asta analizăm în prezent. De asemenea, știți probabil că domnul comisar Mimița e negociator șef din partea ACP ministrul de externe din Togo, Robert Duse, este negociatorul șef. Acum urmează să găsim momentul oportun pentru a demara negocieri la finul lui septembrie, începutul lui octombrie. Prima rundă de negocieri presupune prezentarea așteptărilor și priorităților fiecare eh, părți. Să vedem dacă suntem de acord eh, în structurarea unei perspective generale, discutarea structurii a viitorilor acorduri și apoi chestiuni de ordin practic, de ordin structural, calendaristic și în ceea ce privește combinația dintre negocierile de fondare și negocierile pe pilonii regionali. O să dăm acum cuvântul partenerilor noștri, domnul Gomez. După cum vedeți, am răspuns la invitația dumneavoastră, am venit aici în forță și apreciez că Parlamentul a fost prima instituție europeană care s-a gândit serios la situația post-Cotonou, a venit cu o rezoluție și acest rol conducător este important, sperăm să continue. Ați cerut de asemenea un plus de claritate în ceea ce privește alocațiile financiare, de exemplu. Însă, din partea noastră ne dorim un parteneriat aprofundat și consolidat pentru secolul 21. Și de aici și referirea la achila ce s-a, acumulat până acum. Vrem să construim pe temeliile puse până acum. Dar care ar fi obiectivele noastre, principiile noastre fundamentale și temele generale, pentru că asta, sigur, ne va duce la ce a spus și Comisia în legătură cu prioritățile comune. Aici există complementarități, dar și diferențe. Pilonii noștri tematici nu cred că au fost bine înțeleși, au fost descriși ca fiind conservatori, dar nu sunt așa, chiar din potrivă. Noi spunem că trebuie să avem o abordare novatoare atunci când uh, abordăm chestiunile de fond. E vorba aici și de rezoluțiile dumneavoastră și de mandatul de negociere pentru comisie. Ce am văzut acolo uh, ne dă încrederea că într-adevăr suntem pe aceeași lungime de undă în materie de chestiuni strategice, pentru că în ultima instanță e vorba de teme universale, aplicabile tuturor aceste obiective comune de dezvoltare. Într-adevăr, Uniunea Europeană și statele ACP au de făcut o contribuție semnificativă la nivel planetar. De aceea, obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să ofere contextul principal și de aici și, și dorința noastră de a ne baza pe cele realizate până în prezent. Vorbeați de migrație, aceasta va juca un rol important, dar migrația e o, o temă transversală, dar care se regăsește și în al treilea pilon. Pe chestiunea migrației sperăm că vom putea coopera în direcția unui pact global care să reglementeze migrația și pentru statele ACP și Uniunea Europeană, această negociere e o oportunitate de a defini parametrii fundamentali. Am văzut asta că a funcționat foarte bine în cazul schimbărilor de climă, acea coaliție a statelor ambițioase. Sigur, diferă oarecum uh, abordările pe planul nuanțelor, însă lucru cum ar fi eradicarea povertiei, uh, sărăciei este comună, eradicarea sărăciei trebuie să beneficieze de o abordare pe fond. Iar pilonii propuși de noi uh, fac tocmai acest lucru pilonul important acum nu mai este doar comerț, ci este comerț, investiții, servicii, industrializare. Deci, iată acum privim uh, schimburile comerciale într-un context mai larg, care include și investițiile și industrializarea. Deci pornim de la ce s-a realizat, dar mergem mai departe într-o nouă lumină. Apoi, cooperarea pentru dezvoltare nu mai presupune ajutor financiar, Sigur, Uniunea Europeană oferă ajutor de dezvoltare, dar e important să redefinim cooperarea pentru dezvoltare care să includă și transferul tehnologic. Noile tehnologii ne-ar putea permite o transformare structurală a economiilor din, din statele noastre și astfel am putea elimina sărăcia. În al treilea pilon strategic, putem spune că dialogul politic este unul cu adevărat transversal, vizând nu doar chestiuni de ordin politic, ci drepturile omului, principiile fundamentale și chestiuni cum ar fi migrația cu nuanțele de rigoare, care ne permit să spun că trebuie să vizăm cauzele migrației și să le eliminăm în mod sistematic. De aceea, pilonul strategic n-ar trebui să fie văzut uh, în contextul unei uh, arhitecturi uh, instituționale anchilozate de genul Cotonou. Nu, ce vrem este post-Cotonou, ceva ce privește spre secolul 21. Însă, ce dorim în același timp este să nu renunțăm la ce s-a realizat prin acum. Până acum. Vorbesc de bazele existente. Dacă nu există o bază solidă, temelia unui acord nu poate să supraviețuiască. Acordul ar fi o caracatiță fără cap. Ne, ne trebuie un centru solid și de aceea nu vrem să diluăm, nu vrem să dăm impresia că această fundație, această temelie este accidental. Nu. Vrem să vedem o complementaritate, vrem subsidiaritate, vrem proporționalitate și de aceea ne-a bucurat să vedem că Parlamentul, deși în prezentarea Comisiei acest lucru nu se regăsește plenar, Parlamentul a jucat un rol prin rezoluția sa. să vedem cum am putea într-adevăr eficientiza întregul demers, am putea avea sesiuni regionale parlamentare. Deci să nu renunțăm la ideea de a întări fundația, temelia. Și pentru că vorbeam de, de arhitectură structurală și calendar, am dorit să începem cel târziu în octombrie și am vrea să ne concentrăm pe acest aspect al fundației, pact regional, piloni regionali, însă trebuie să ajungem la un acord când e vorba de nucleul acestei relații. Și acest nucleu trebuie să fie unul dur, nu un rezidu. Apoi, în ceea ce privește temele transversale, le vedeți în memorandumul nostru, acestea încearcă să sintetizeze mandatul negociere. Chestiunile de gen, egalitatea între sexe. E vorba de cele 350 de milioane alocate pentru politicile vizând egalitatea de gen. Există un, un trunchi comun și există elemente specifice. Între Africa, zona Caraibilor și Pacific, prioritățile diferă. Deci trebuie să păstrăm această dimensiune dublă, duală, evitând în același timp fragmentarea. Apoi, temele transversale se reflectă și în discuțiile vizând aspectele fundamentale și elementele specifice fiecare regiuni. Când vorbim de vulnerabilitate și de întărirea capacităților, putem face acest lucru chiar dacă nu avem un pilon specific în prioritățile strategice. Avem o temă transversală. Climate change, take for instance ocean, ocean governance. Apoi, guvernanța oceanelor. Toți suntem afectați de poluarea oceanică. Apoi, obiectivele de, de dezvoltare globală, drepturile omului, acces la justiție. Nu mai vorbim de, de principii fundamentale în termeni operaționali. Există, prin urmare, pe aceste puncte convergență, dar există și diferențe. Și anume, cum anume arhitectura instituțională va aborda finanțarea propunerilor de sprijinit. Suntem de acord că vrem să se genereze un acces la resurse, dar într-o manieră transparentă, cu responsabilitate, pentru a fi eficientă, gestionarea eficientă trebuie să se reflecte într-o oarecare măsură, indiferent de cum procedăm. Entitatea care va negocia pentru grupul ACP, trebuie să vadă în contrapartidă și resursele care vor fi alocate. Pentru că dacă aici se intră în contradicții și dacă se alocă o parte pentru Africa subsahariană, o parte pentru Caraibe, o altă parte pentru Asia Pacific, atunci ne pierdem în incoerențe și iar coerența uh, la nivelul obiectivelor fundamentale se va pierde. Am să ajung acum la final pentru a putea avea și o dezbatere. Eu cred că comisia dumneavoastră a venit cu o propunere bună. Ne considerăm că bugetizarea duce la o creștere a transparenței, dar și a responsabilității pentru banii tuturor cetățenilor. Însă trebuie ca acești bani să aibă o destinație precisă oarecum. Pentru că nu putem vorbi de alocații anuale, unde să uh, depindem de tot felul de teme de actualitate. De aceea trebuie să avem de face cu o perioadă de timp mai lungă și predictibile. Trebuie ca acest fond să fie partea bugetului și să beneficieze de o alocare cu destinație precisă. Am să mă opresc aici pentru că avem și alte structuri precum um, ambasadorii Um, iar din partea Togo, um, ministrul de resort va conduce negocierile. De asemenea, avem și o persoană din Chad um, care probabil va dori să contribuie la această dezbatere. Și vă mulțumesc! Președinte, mulțumesc tuturor vorbitorilor. Este prima dată când avem o dezbatere pe marginea celor două mandate și încerc să citesc așa printre rânduri pentru a înțelege care sunt uh, punctele controversate, pentru că um, ambele părți au spus că sunteți de acord cu propunerea Parlamentului, însă nu am prea sesizat care sunt uh, diferențele. Pentru, poate că nu am avut timpul uh, necesar să citesc în detaliu acum uh, mandatele pe perioada vacanței. And, sigur, probabil partea de finanțare. M-am uitat la um, propunerea comisiei, nu prea găsesc detaliile aici. Sigur că eu nu m-am implicat în negocierile pe Cotonou anterior, dar poate ne puteți spune ce se schimbă, ce lipsește în maniera în care este constituit acest mandat. Văd că Comisia are trei părți separate pentru fiecare din cele trei regiuni. Încă în continuare avem anumite neclarități după ce am auzit limbajul uh, codat în care s-a vorbit. Uh, pentru început va avea cuvântul domnul Norbert Noiz, raportorul nostru. Mulțumesc, Linda, mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor de până acum. Mulțumesc pentru complimentele adresate parlamentarilor, pentru că noi am fost prima instituție și ne-am făcut temele ca parlamentari. Și Cred că Parlamentul ar putea genera o mare influență pentru viitoarele negocieri. Evident că uh, puteți încerca să citiți printre rânduri, însă în ansamblu putem spune că am realizat o serie întreagă de elemente pozitive acum la începutul negocierilor, deci temele importante pentru noi au fost acoperite, precum combaterea sărăciei, bună guvernanță, societate civile, drepturi fundamentale, accesul la justiție, egalitate de gen, schimbări climatice. Toate acestea sunt incluse și cred că este un lucru pozitiv. Unde văd eu câteva probleme E vorba de instrumentele ACPUE pentru viitor și mai ales dimensiunea parlamentară. Cred că, într-un anume punct, concluzia Parlamentului European se apropie foarte mult uh, în ceea ce de cea ACP atunci când este vorba de GPA. Știu că există probleme între statele membre în ceea ce privește această dimensiune GPA, iar în mandatul de negociere din iunie acestui an se spune că mandatul va prevedea o dimensiune parlamentară la nivelul fiecărui parteneriat regional, ceea ce înseamnă că adunarea parlamentară mare nu se mai uh, aplică. Adunarea parlamentară comună. Însă adunarea parlamentară comună nu este o structură conservatoare, este o structură care poate căpăta un nou profil pentru că avem de-a face cu provocări majore. În această privință ne apropiem mai degrabă mai mult de poziția ACP și suntem mm, mai uh, departe de cea UE. De aceea, întrebările mele se vor concentra asupra viitorului adunării parlamentare comune. Să sperăm că aceasta va fi dusă mai departe nu doar la nivelul parlament, uh, colaborării par, regionale, ci va menține această dimensiune de ansamblu. Și apoi aș dori să mai știu cum anume se va da un răspuns la acest uh, management uh, consolidat, așa cum a spus uh, secretarul general. Desigur, noi ca Parlament ne propunem să urmărim aceste negocieri și sigur că vom putea continua dialogul, dar cred că avem și noi nevoie de o structură în interiorul căreia să facem acest lucru ca Parlament. Perioada de negociere a fost stabilită pentru un an și jumătate, însă Comisia Europeană actuală își va încheia mandatul uh, peste un an, deci va trebui să ne dăm silință, să avem un dialog uh, puternic și să încercăm să găsim răspunsuri la aceste chestiuni. Mulțumesc foarte mult! E util uh, și pentru noi să știm ce cadru de timp ați previzionat. Teresa Jiménez, acum, următoarea noastră vorbitoare. Muchísimas, muchísimas gracias. Voy a hablar en... Mulțumesc foarte mult. Voy a hablar en español. <clears throat> bueno, yo creo que un Cred că mandat și o negociere pentru un nou acord Este o mare șansă de a îmbunătăți lucrurile, mai ales ce spuneam noastră despre date și pe mine mă îngrijora acest lucru. Avem președinția Mexicului care am negociat un acord, ceea ce modernizarea unui acord care a durat mulți ani și acum vom avea probleme, nu știm dacă uh, vom uh, ajunge la finalizarea acestuia din motive de date. Chiar dacă acordul este finalizat, totuși uh, nu putem să-l punem în practică, de de ce este important ca lucrurile să fie lăsate bine puse la punct. Apoi, voiam să vorbesc uh, de faptul că, dat fiind diversitatea țărilor ACP de dimensiune, populație, nivel de dezvoltare, spuneți-mi, vă rog, care credeți că vor fi cele mai mm, mari provocări cu care vă veți confrunta, dar fiind această diversitate, cum se uh, vor unifica interesele, dacă puteți vorbi și de uh, obiectivul 16 a obiectivelor de dezvoltare ale, mil, uh, ale mileniului, se vorbește despre consolidarea instituțiilor, cum se va combate terorismul împreună fiindcă este o amenințare globală, nu numai pentru Europa. Aici, în Europa, este rezidual dacă facem comparație cu multe țări din Africa, unde victimele sunt în număr uriaș și majoritatea teroriștilor vin din Orientul Mijlociu și în Africa și um, majoritatea victimelor, pardon, sunt în această zonă. Și uh, ați spus dumneavoastră că se vor implica țările ACP în acest sens? Puteți să-mi dați mai multe detalii despre această implicare a țărilor ACP? You, um... Mulțumesc. Următorul, următoarea vorbitoare, Maria Arena. Uh, je ne fais pas partie de la... Mulțumesc, nu sunt membra Comisiei DV, dar uh, mă ocup de țările ACP, deci o să îmi permit să pun o întrebare privind ce va urma după Cotonou. Vă mulțumesc pentru activitatea făcută. Ce s-a făcut la Parlamentul European, la adunarea parlamentară comună între parlamentarii europeni și parlamentarii ACP și activitatea Comisiei, toate acestea se bazează pe un obiectiv comun, e clar acest lucru. Mă alătur întrebării adresate de colegul Norbert cu privire la viitorul adunării interparlamentare. Adunarea interparlamentară este unul dintre puținele locuri la ora actuală unde se poate lucra la nivel oficial între Parlamentele Naționale ACP și Parlamentul European. Și vă mărturisesc faptul că activitatea care s-a făcut privind uh, ce va urma după Cotonou la, um, la această adunare interparlamentară ne-a ajutat în noi în deciziile aici, ne-a ajutat în cadrul ACP să se definească o poziție comună cel mai puțin divergentă în ceea ce privește obiectivele noastre. Deci, cred că este foarte important ca această adunare parlamentară comună, dacă, poate, dacă îi se poate îmbunătăți funcționarea trebuie să facă acest lucru și, bineînțeles, se, va, se poate face acest lucru, dar trebuie să fie menținută și să nu se desfășoare activitatea doar la nivel regional, fiindcă există subiecte transversale în uh, întreaga Africa, pe întregul african și în țările Caraibe și Pacifice, dacă ne referim de pildă la schimbările climatice. Uh, aceste probleme afectează și partenerii ACP, dar și Europa. Deci, deci este important să păstrăm o dimensiune nu numai regională, cu atât mai mult cu cât dacă ne limităm la dimensiunea regională, vom avea tendința mai degrabă să uh, ne uh, dezbinăm partenerii decât să-i unificăm pe marginea unor subiecte. Asta este foarte important. În al doilea rând, știm că noi, Uniunea Europeană, negociem și un parteneriat uh, strategic cu Africa și uneori Uniunea Africană um, dorește să iasă din negocierile ACP de după Cotonou și să privilegieze mai degrabă o negociere bilaterală Africa-Uniunea Europeană. Deci aș vrea să știu care este poziția Comisiei. Nu ar trebui să ne angajăm într-un proces de negociere de după Cotonou având în același timp o strategie care ar uh, distruge tot ce facem noi cu privire la postcotonul și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens. Și un ultim aspect care doresc să-l ridic aici, văd care sunt orientările care subliniază chestiunile economice în uh, mod uh, pertinent uh, în aceste obiective, dar cred că este important să vorbim despre economie ca factor de dezvoltare. Este foarte important acest lucru și nu trebuie neglijat acest lucru, dar trebuie oare să cerem econ- trebuie să cerem economii să fie un factor de dezvoltare, adică aceste economii trebuie să lupte împotriva inegalităților, trebuie să lupte împotriva schimbărilor climatice și încălzirii climatice, împotriva corupției. Deci este foarte important dacă se privilegiază chestiunea economică față de cea a dezvoltării, trebuie să se um, evite o economie sălbatică, așa cum am văzut că se întâmplă la ora actuală în Africa, care nu este la ora actuală un fapt de dezvoltare pe continentul african, deci trebuie să există elemente de reglementare prevăzute în cadrul uh, de după coton. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria Hoibuș! Mulțumesc, dacă îmi permiteți, voi vorbi germană. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru activitatea desfășurată și mulțumesc în special Comisiei pentru faptul că acest mandat de negociere a fost publicat, pentru că, iată, beneficiem de mai multă transparență, transparență pentru care Parlamentul uh, se luptă. Și este foarte util pentru toți uh, cei vizați dacă un astfel de mandat uh, este consultabil și în mod public. Aș începe cu câteva întrebări. Uh, pentru început, uh, migrația. În mandatul de negociere al UE se spune foarte clar că în cadrul renegocierilor articolul 13 din acordul de la Cotonou ar urma să fie întărit foarte mult. Iată că se vede aici foarte clar faptul că Uniunea Europeană vrea să câștige partida pe migrație. Aici a spus cărțile pe masă. Uh, este una din marile întrebări la nivelul UE, dar uh, rămâne totuși întrebarea cu ce preț ce va plăti Europa pentru a obține aici un rezultat bun în combaterea migrației ilegale. Și dacă mă uit că în trecut uh, nu am avut probleme să intrăm într-un pact cu dictatori precum Bashar al-Assad, că am uh, susținut uh, financiar paza de coastă din Libia, atunci totuși am anumite îngrijorări pentru că um, punem totuși aceste chestiuni deasupra celor care vizează drepturile omului. Apoi a doua întrebare, aici este vorba de colaborarea internațională. În subcapitolul 3 din mandatul de negociere al Consiliului, uh, se spune la modul general că se dorește o colaborare mai intensă între UE și ACP. Eu înțeleg că ar fi vorba de o mai bună colaborare și la nivelul forurilor internaționale, dar întreb ce teme am promova, de pildă, în forurile internaționale, ca de, par, ca de pildă Națiunile Unite. Vorba de schimbări climatice sau uh, altă temă transversală. Iar uh, chestiunile care țin de fiscalitate uh, ar putea fi trecute din competența OECD, OECD către nivelul Națiunilor Unite, dacă ați avea în vedere așa ceva. Uh, deci dacă cadrul de colaborare ar depăși temele transversale care au fost menționate deja. Apoi, în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabile, se specifică în uh, mandatul de negociere importanța acestora, dar mai degrabă la nivel de principii, pentru că dacă ne uităm la aspectele concrete, uh, totul pare neschimbat aspecte comerciale tehnice, în politica agricolă cam același lucru ca și până acum, dar nu apare nimic concret vis-a-vis -vis de promovarea unei dezvoltări durabile cu un plan concret pentru punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Nu putem să venim doar cu puțin uh, dezvoltare durabilă. Și dacă ne uităm la această vară, care continuă, de fapt, uh, am văzut uh, ce ne așteaptă. Eu provin din agricultură, vin dintr-o zonă care tradițio- în care tradițional plouă foarte mult și la noi acum pășunile sunt maro, nu mai sunt verzi. Eu cred că și aici este nevoie de un plan consecvent. Și nu în ultimul rând, acordurile comerciale care trebuie să spunem adevărul, nu au avut un prea mare succes, pentru că cele mai puține sunt contrasemnate de majoritatea statelor. Ce se va întâmpla cu acestea? Vor fi preluate ca atare vor exista renegocieri și m-ar mai interesa cum se va ține cont de faptul că ar urma să se creeze o zonă economică panafricană, cum anume vor fi făcute legăturile și cu aceste aspecte sau și în această situație negocierile merg în paralel. Nu cred că ar fi util, eu cred că lucrurile trebuie gândite împreună pentru că altfel nu se va ajunge la rezultate. Și o ultimă întrebare, gestiunea comună a fondurilor, care a funcționat bine până acum, se va continua tot așa sau uh, se, mm, se învederează o schimbare și în acest sens. Dar în orice caz, uh, mulțumesc pentru toate explicațiile dumneavoastră. Mulțumesc! și acum Cecil Chienghe, după care voi da cuvântul um, ambasadorilor care doresc. Înțeleg că doamna Barud din Cead ar dori să intervină. Dar mai întâi Cecil Chienghe. Mulțumesc, Linda. Voi fi foarte succintă. Două întrebări care au apărut deja în intervenții anterioare. Prima aceiași de la începutul acestui mandat. Aș dori să știu cum anume va fi întărită dimensiunea parlamentară. Deci viitorul adunării parlamentare UEACP. Aș dori să știu din partea ambelor părți cum anume s-a gândit uh, instituirea acestei adunări care nu are voie să facă pași înapoi deci pentru că trebuie întărită dimensiunea parlamentară. Am să trec acum de toate motivele pentru care este nevoie de această consolidare, dar aș dori să știu din punct de vedere tehnic la ce v-ați gândit pentru continuarea acestei experiențe. În al doilea rând, cadrul financiar. Cum anume va fi susținut, cu ce fel de finanțări pentru susținerea acestui nou acord? Aș dori să știu cum vor funcționa cele două chestiuni. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul doamnei Aziz Barud, în calitate de președinte a ambasadorilor. Și înțeleg că și ambasadorul din Togo dorește să intervine din partea grupului central de negocieri. Domnul Naiu Embledi are cuvântul. Încerc să vă descifrez uh, scrisul de mână, care în orice caz este mai bun decât al meu. Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc că mi-ați oferit prilejul de a lua cuvântul uh, înaintea stimaților parlamentari. Este un uh, prilej extraordinar pentru noi ca țară ACP de a putea să ne spunem părerea privind mandatul de negociere al CP și asupra mandatului directivei europene privind negocierile de după Cotonou. Vă mulțumesc pentru toate intervențiile făcute, care sunt grăitoare, după părerea mea, în ceea ce privește reacțiile raportorului și a doamnelor care au luat cuvântul. Mandatul de negociere ACP a fost uh, foarte bine prezentat de secretarul general, care urmărește evoluția, evoluțiile grupului ACP zilnic și, uh, și domnul uh, Cundes și domnul Lefe le Flair au prezentat mandatul european. După cum ați putut constata, nu există mari diferențe între aceste două mandate. Singura diferență rezidă în, uh, rezidă în structura acestor documente, iar noi considerăm că ideile și temele de o parte și de alta ne permit uh, să trecem la negocieri. Ce mai greu va fi să uh, finalizăm negocierile. Mă bucur că mă, duc, mă bucur ce a spus domnul uh, uh, Kundon și anume că vom discuta despre structura viitorului acord, despre structura practică și calendar și despre pilonii regionali. Iar acest lucru este foarte important pentru noi. Poziția diverselor tematici într-un cadru sau în celălalt uh, indiferent de cadru, pentru noi nu asta ne pune probleme, dar în momentul în care vom uh, lua și vom discuta pe rând aceste teme, vom vedea care sunt divergențele, poziții divergente. Eu, uh, ca președinte a grupului central de negociare, negociere instituit de țările ACP, pot să vă spun că suntem gata. Că suntem gata să derulăm aceste negocieri cu omologul european. Așa cum a spus secretarul general, suntem gata pe baza achiurilor și încercând să îmbunătățim ce mai poate fi îmbunătățit. Avem uh, subiecte care se regrupează aceste chestiuni transversale care se, regăse, se regăsesc și în documentul european, ceea ce ne asigură că împreună vom putea aduce lucrurile la bun sfârșit dacă există bunăvoință de ambele părți. Iar pentru noi, pentru noi țările ACP, nu există puncte divergente. E drept că au apărut unele îngrijorări în ceea ce privește poziția Uniunii Europene, uh, de Uniunii Africane și mă bucur că s-a adresat o întrebare în acest sens și cred că Comisia va putea oferi un răspuns. Deci, după părerea noi negociem cu toții împreună, lucrăm cu toții împreună, avem uh, un soclu comun propus de europeni și toate chestiunile din soclul comun se vor regăsi în mandatul nostru de negociere. Și sperăm, deci, că cu bunăvoință vom putea depăși toate greutățile, vom putea ajunge la negocieri și așteptăm cu nerăbdare să înceapă negocierile, așa cum s-a spus, cel mai târziu la sfârșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie. Încă o dată vă mulțumesc pentru acest prilej. Ați ridicat chestiuni importante, rolul, de pildă, rolul adunării parlamentare comune, foarte important. Avem și noi acest element în de negociere. Se pare că va exista o nouă definiție în mandatul european. Acestea sunt uh, subiectele asupra care ne vom pleca noi și, bineînțeles, lucrurile nu sunt ușoare, dar în lumina acestui parteneriat vechi de 40 de ani, credem că vom putea înregistra progres. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna, aveți cuvântul. Doamna Aziz Barud, din Chad. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să, ure, să uh, salut pe toată lumea de aici și vă mulțumesc pentru această ocazie de a vorbi despre lucruri foarte importante și de a avea un schimb prietenesc, era să zic, uh, neoficial, dacă putem spune așa, pentru ca pentru a putea împreună să ne dăm seama care sunt aspectele unde va trebui să dăm uh, mai multe lămuriri sau pe care să le scoatem în evidență. E limpede că și o parte și cealaltă sunt gata, avem mandatele noastre, dar este important să știm și de o parte și de cealaltă care sunt elementele care uh, merită să zăbovim asupra lor sau care merită să uh, devină mai să, să obțină mai multă clarificare sau mai multă concretețe, fiindcă e vorba despre acordul de după Cotonou, post-Cotonou. Vorbim despre o coraporare care a durat 40 de ani și în ultimii 15 ani, 15 ani vedem că evenimentele care au avut loc și schimbările geostrategice de mediu și așa mai departe ne pun mari probleme și ne arată că aceste negocieri trebuie să fie negocieri care să pregătească acest uh, viitor, acest viitor plin de provocări, acest uh, viitor uh, care ne cere să fim mai riguroși și să fim și mai pragmatici. A vorbit cineva despre mediul înconjurător, a vorbit, s-a vorbit despre migrație. Toate aceste chestiuni sunt transversale și ne vizează pe toți, ne pun pe toți în aceeași barcă. Nu putem uh, să tratăm aceste subiecte în uh, amalgam, avem această obligație morală de a privi aceste chestiuni în comun. Și când vorbim despre piloni regionali, este limpede că nu putem să ignorăm faptul că fiecare regiune fie că e vorba de A, C sau P, a cunoscut evoluții și elemente specifice ce ar merita să fie discutate ca atare. Acestea fiind spuse, totuși cel mai important lucru este, sunt aceste chestiuni comune, aceste chestiuni transversale, care se referă at- atât la relații interparlamentare cât și la restul relațiilor și care trebuie să fie consolidate, astfel încât în momentul în care vom uh, avea discuții formale, vom ajunge la răspunsurile la care avem nevoie. Poziția, sau cel puțin aspirațiile Uniunii Africane, a Comisiei Uniunii Africane, vor cunoaște unele lămuriri în luna septembrie, ne dăm cu toții seama că, la ora actuală, nu avem dreptul să greșim nu ne putem permite să uh, fim uh, dispersați uh, sau prea regional. Nu pornim de la zero, pornim de la un achi foarte important, iar acest achi trebuie să fie consolidat și trebuie să clădim pe baza acestui achi. La jumătatea lunii septembrie vom avea reuniunea Uniunii Africane care a avut deja mai multe discuții și la nivel intern și la nivelul summiturilor uh, oficiale și care, bineînțeles, nu va propune altceva decât ideea de a consolida considerațiunile, luarea în considerare a specificităților regionale, dar uh, soclu și achiurile și elementele cele mai importante care le-am clădit împreună de 40 de ani nu vor putea fi lăsate deoparte sau trecute sub uitare. S-a vorbit despre concretețe mai devreme de mai multe ori din rândul parlamentar. S-a vorbit despre elemente concrete pentru obiective de dezvoltare sau pentru chestiunile parlamentare sau pentru Um, acordul de parteneriat economic. Da, aceste chestiuni trebuie fi puse în discuție pentru ca um, negocierile viitoare să avem posibilitatea sau să avem deja aceste elemente care reprezintă îngrijorări ale uh, omologilor europeni și mai ales ale parlamentarilor. Eu am spus întotdeauna că cu ei se începe, cu ei se termină. Nu nu există niciun motiv pentru care aceste lucruri să fie lăsate de izbeliște. Trebuie să fie un... Uh, deci este o ocazie foarte importantă pentru noi să facem acest uh, schimb uh, încă de pe acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Interpreții ne-au mai dat 10 minute la dispoziție, dar nu trebuie să ne întindem să le ocupăm pe toate, vă dau cuvântul, deci, dar nu știu cum vă numiți. Vă rog să vă prezentați dumneavoastră. Mulțumesc, mă numesc Mamăt Ide și sunt membru al misiunii permanente a uh, Uniunii Africane la Bruxelles. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vreau să vă spun că chestiunea post-Cotonou este foarte importantă pentru Uniunea Africană, fiindcă viitorul uh, de angajament, vorba de viitorul angajamentului uh, continentului african cu Uniunea Europeană, care este un partener foarte important pentru noi. Cu toții sunt de acord că cele mai importante sunt eficiența și eficacitatea acestui parteneriate între Uniunea Africană și Uniunea Europeană. Fiindcă, este, fiindcă acest, uh, acest acord trebuie să ducă la rezultate concrete pentru cetățeni. La ora actuală, în cooperarea cu Uniunea Europeană, se discută uh, unele aspecte în foruri externe ale Uniunii Africane. Și în momentul în care există mai multe procese paralele, mm, acest lucru reduce eficiența pe care ne-o dorim. Iată de ce Africa se ocupă de o poziție comună africane în cooperarea sa cu Uniunea Europeană după 2020 pe 21 martie 2018 la Kigali, Consiliul Executiv al Uniunii Africane a luat o hotărâre privind acest lucru și a cerut o poziție africană și o, o poziție africană care va fi, fi finalizat și în iulie, în cea de-a 30-a conferință a Uniunii Africane, șefii africani, șefii de uh, uh, președinții și șefii de guvern au cerut uh, Uniunii Europene ca negocierile să fie amânate înainte de începutul uh, um, discuțiilor pentru ca Uniunea Africană să aibă o poziție concretă. Iată de ce pe 14 septembrie, peste două săptămâni, la sediul de la Isa Beba al Uniunii Africane, va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului Executiv al Uniunii Europene. E vorba de miniștri de externe ai Uniunii Africane. Aceste la această reuniune vor participa și miniștrii care se ocupă de chestiunea CP pentru a consolida și pentru a finaliza poziția comună africană. Aceasta este poziția comună africană care va fi poziția Africii în uh, ceea ce privește perioada post-Cotonou, după 2020. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și așteptăm cu nerăbdare să vedem care vor fi rezultatele reuniunii din septembrie. Acum dau cuvântul domnului Condus, uh, Cristian uh, Lefler și domnului Gomez uh, cu un început, nu mai mult de 3 minute fiecare. Mulțumesc, Linda, mulțumesc tuturor. Vreau să fiu foarte succint, dar în, o să încep cu întrebarea pe care ai ridicat-o tu. Este vorba despre chestiunile cheie. Care sunt chestiunile cheie? Asta S-a discutat și aile și în discuție. În primul rând, veți lua despre structura acordului. Și uh, așa cum s-a spus, uh, fundația pentru noi nu este reziduală. Nu e adevărat că ce intră în pilonii geografici sau nu, sau ce nu ajunge acolo, intră în uh, socul această fundație. Aceasta este foarte importantă după mine. Fundația este fundamentală, este știință fundamentală, iar pilonii regionali sunt știința aplicată. Uh, noi am definit angajamentele noastre și în această fundație și vom aplica asta pentru celor trei zone geografice, Africa, zona Caraibelor și Pacific. Și e normal să facem acest lucru, fiindcă dacă eu uh, mă uit la, la provocările de securitate regionale, migrație, schimbările climatice în fiecare uh, regiune, calibrarea acestor provocări și chestiunile ce trebuie soluționate, prioritățile și așa mai departe, diferă. Trebuie să fie modulate. Dar se începe cu un element comun și anume acest soclu, această fundație. Așa vedem, vedem noi lucrurile și vreau să-i răspund întrebării Mariei Arena, care a fost ridicată și de alte persoane. E vorba de faptul că negocierile paralele privind o strategie UE-Africa nu este o soluție de urmat. Este un element fundamental a ceea ce vom discuta noi în cadrul unui pilon regional cu colegii din Africa, dar nu se va întâmpla acest lucru într-un univers separat, paralel. Și uh, vreau să vă spun că m-a surprins faptul că uh, a luat cuvântul trei ambasadori africani și că se pare că există unele nuanțe, poziții sunt nuanțate, ceea ce înseamnă că uh, lucrurile nu au fost finalizate, poziția nu a fost finalizată încă și sperăm că în următoarele săptămâni vom ajunge la o convergență de vederi între noi toți pentru a definitiva calea de urmat. Și a, a doua chestiune o reprezintă structura instituțională care merge în mână în mână cu ce s-a spus până acum. Eu cred că mandatul nostru este negru sau alb. Noi considerăm că structura instituțională trebuie să uh, reflecte și să fie mai bine aliniată cu structura viitoare a acordului. Deci, consolidarea reuniunilor între omologii europeni și cei africani, între Uh, cei europeni și din zona Caraibelor și din Pacific. Sunt toate aceste lucruri sunt foarte importante, fie la nivel ministerial, fie la nivel parlamentar. Nu se exclud reciproc uh, cu reuniuni la întregul la, cu reuniuni la nivel ACP pe de întregul, dar dacă se aplică această logică uh, știință fundamentală știință aplicată în logica acestui acord, trebuie să se oglindească acest lucru și în structura instituțională. Apoi, cum va funcționa acest lucru? Ei bine, negocierile ne vor arăta asta. Noi avem o anumită părere în mandatul nostru, partenerii noștri au și o părere, dumneavoastră aveți o altă părere și cred că vom ieși, găsi până la urmă o cale de a ieși la liman, dar trebuie să fim de acord cu acest punct de plecare și anume că este important ca structura instituțională să oglindească uh, modul în care percepem noi acordul, ceea ce mă aduce la chestiunea sprijinului financiar. Sprijinul uh, financiar, bineînțeles, va, va exista sprijin financiar. Propunerea pe care am făcut-o în, în vorba de negocierile paralele va face parte din discuțiile cu privire la cadrul financiar multianual. Acolo ne-am uh, înaintat noi ideile la comisie și uh, Uh, acolo au loc negocieri cu, au, cu autoritățile bugetare, cu Consiliul și cu dumneavoastră și avem uh, uh, la propunerea noastră cu domnul Endichi un calendar foarte bun. Încercăm să ajungem la un calendar și cu președinția austriacă și cu Consiliul, dar cred că vom reuși uh, să și, și, uh, și avem deja indicații privind finanțarea uh, pe pachet financiar geografic pentru fiecare uh, regiune. Și acum, în ceea ce privește conținutul acordului, cred că aici nu trebuie adăugat prea mult prea multe, dar uh, și cum s-au, s-au ridicat aceste aspecte și vedem unde sunt punctele pe care, unde, unde există poziții divergente, dar cred că le vom rezolva. Și, în cele din urmă, negocierea calendarului. Trebuie să fim ambițioși, trebuie să fim ambițioși să rămânem ambițioși, să începem la începutul de octombrie, deci, și să încercăm să ne mișcăm cât mai repede cu putință, să ajungem cât mai departe cu putință în mandatul actual. Să vreau să vă reamintesc că Comisia poate să continue până la sfârșitul lui octombrie, dar Parlamentul va avea alegeri înainte, deci intenția noastră și ACP-ul este de acord cu noi să ne mișcăm cât mai repede cu să ajungem cât mai departe cu putință, dar bineînțeles că nu putem să ne angajăm în ceea ce un rezultat final între timp, însă, așa cum a spus doamna Hoibruch, încercăm să dăm doar de transparență totală, mandatul este disponibil și, bineînțeles, vrem să ne să implicăm și Consiliul prin grupul de lucru ACP, dar și Parlamentul prin intermediul dumneavoastră în, în mod regulat pentru a putea face schimb de părere despre pozițiile noastre și despre modul în care evoluează lucrurile. Mulțumesc! Suntem foarte presați de timp. Dau domnului Gomez cuvântul mai întâi dacă mai ai ceva de spus, vă dau cuvântul și dumneavoastră. Vreau să mulțumesc, vreau să spun întrebări cu privire, dacă vorbim despre uh, um, uh, obiective de dezvoltare durabilă și dacă vrem să rămânem la nivel orizontal, cum putem să uh, cum, cum rămâne uh, cu arhitectura financiară internațională? Trebuie să fie una care să fie rezultatul unui acord. Nu trebuie să fie cea europeană sau uh, OECD. La ONU putem să facem acest lucru, dar și cu migrația este la fel. Există niște aspecte foarte specifice în, în ceea ce privește țările Maghreb, dar avem un acord acum în ceea ce privește căile sigure de imigrație. Trebuie să colaborăm, să punem eforturile în comun și să vedem uh, cum putem să oferim o, un sprijin care, la Maroc, de pildă, uh, și trebuie să arătăm că dorim să colaborăm acum în ceea ce privește terorismul, pacea și securitatea. O situație, o, o întrebare complexă, bineînțeles. Aici intră mai multe aspecte în joc. În primul rând, sărăcia. În al doilea rând, structura societății unde oamenii nu consideră că joacă un rol important în societate. De asta vorbesc despre ODD-16, îndepărtarea tinerilor. De asta soldații sunt tineri, e ușor să iei o pușcă în mână și să uciți pentru că nu crezi că mai e altă șansă. Trebuie să vorbim despre structura societății, despre resursele economice și partajarea acestea. Trebuie, deci, să uh, operăm pe mai multe niveluri și asta înseamnă nu numai legislație, dar și mobilizarea, uh, mobilizarea societății civile, a organizațiilor și să vedem și care sunt investițiile de care avem nevoie. Nu investiții care să ducă la transferul de prețuri sau uh, investiții care de, deja sunt trecute. În această perspectivă ne uităm la societatea asta pe incluziune. Aici, aici pacea și securitatea reprezintă un element funcțional. Fără dezvoltare durabilă nu avem pace și securitate și invers. Uh, dar cred că chestiunea migrației, cu oricât de complexă este și la articolul 13, nu am mers pe, departe, pe atât de departe cât doream, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem acest lucru. Traficul de persoane, bineînțeles, așa cum s-a spus înainte, întrebarea este unde ajung acești bani, în mâinile cui ajung. Nu e suficient să spunem că avem un fond, un, uh, dar cum sunt folosiți acești bani, cum este nuanțat acest fond, cum putem să ne bas- să mergem mai departe pe poveștile de succes. Iată de ce în um, comisia parlamentară, sub comisiile, comisiile care doresc să aibă acțiuni de monitorizare lipsesc. Aceste comisii se întâlnesc și gata, nu se mai întâmplă nimic, sunt de prea episodice. Nu există o legătură cu un program de acțiune care să fie urmărit împreună și asta cred că este mult mai important și asta va fi, se va pune accentul pe acest lucru mai mult de acum înainte. O să mă opresc aici deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristian. Dacă uh, vrei să mai adaugi ceva, avem un minut la dispoziție. Sau... Foarte pe scurt. Mulțumesc pentru aceste comentarii. Sunt de acord cu ce au spus Cun și Patrick Gomez. Vreau să vă reamintesc că vorbim despre soclu și piloni. Pilonii uh, vor rămâne slab fără un soclu, o fundație puternică. Deci avem nevoie de o fundație, o temelie puternică. Dar în egală măsură vrem să recunoaștem care, ce schimbări au avut loc. Uniunea Africană nu exista când a fost semnat uh, acordul de la Cotonou. Aveam uh, forumul Uh, insulele din Pacific abia, abia se încropise. Deci acum uh, avem o altă realitate, alt nivel de dezvoltare, un alt nivel de ambiții și acest lucru vrem să fie oglindit printr-o mai multă nuanțare acestor uh, piloni regional pe această temelie, acest soclu comun. Aceste um, obiective de dezvoltare durabilă, ODD-urile, așa cum a spus și doamna Hoiberg, și doamna Arena rămân în continuare un cadru esențial care ne aduce la o abordare holistică în care se întâlnesc toate zonele de politici. Zonele de politici, așa cum a spus și Teresa Jimenez, l a enumerat pace, securitatea, chestiunea de guvernanță, migrația, toate acestea uh, sunt provocări diferite în Pacific față de Africa Centrală, de pildă și ar fi aiurea să încercăm să avem o soluție unică. Iată de ce încercăm să există această nuanțare care ne permite să colaborăm mai mult pe această temelie comună la nivel material pentru a pune, pentru a consolida acest parteneriat comun. Nu mai știu uh, cine a spus că încercăm să citim printre rânduri.